Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, bun venit la ședința de după amiază. Vă urez bun venit și mă bucur că avem ocazia să-l primim astăzi pe directorul general de la Direcția Generală Cercetare, domnul Robert Ian Smith. Sper că am pronunțat corect numele dumneavoastră. Ne bucurăm că ați venit aici, sperăm să lucrăm bine împreună și vă vom da acum ocazia să ne faceți o scurtă prezentare, iar apoi probabil vom discuta mai mult. Aveți cuvântul. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE, am o plăcere deosebită să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră, astăzi în noua mea calitate de director general la DG Cercetare și inovație, pentru că începând de mâine o să ni se spună DG Cercetare și Inovație sau inovare. Știu că ieri ați avut un schimb uh, fructos de păreri cu doamna comisar Gegenquin. Vreau să vă confirm că atât doamna comisar cât și cu mine suntem extrem de angajați să lucrăm cât mai strâns cu Parlamentul European în făurirea politicii europene de cercetare și inovație. Nu sunt nou venit în domeniul cercetării, nici uh, la comisia dumneavoastră, nu sunt nou venit. Am lucrat mulți ani la Digi Cercetare și în acea calitate am avut uh, multe contacte cu membrii acestei comisii parlamentare. Să vă dau câteva exemple cu doamna Locatel. Ce privește linie directoare politice la programul cadru 7 cu doamna Adică la programe specifice de cooperare și cu doamna Nibler în ce privește ERC, una dintre inițiativele majore din ultimul program cadru cu domnul Van Nistelrooy în ce privește legăturile între fonduri structurale și programul cadru, doamna Eck, cu profesorul Frodi, cu doamna Cavaliu la simplificare, ce am avut multe contacte cu dumneavoastră în ultimii ani și trebuie să vă spun că aceste contacte au fost întotdeauna directe, constructive. Deși nu întotdeauna am fost neapărat de acord, dar am reușit să discutăm, să avem un dialog. Aș vrea să vă ofer câteva informații în legătură cu punctul în care ne aflăm acum, etapa în pregătirea programului cadru 8, ca să vă faceți o idee despre calendar și apoi, la sfârșit, câteva cuvinte despre subiectul favorit, uh, ITER. N-a trecut nicio zi de când a fost numit, când n-a venit ITER pe biroul meu. În fiecare zi vin la birou. ITER e printr-un document, amendamente, idei, sugestii. Deci, ITER e uh, un subiect fierbinte. Mai întâi ceva despre programul cadru numărul 8. În momentul actual începe treptat uh, gândirea la programul cadru 8, dar desigur contribuții majore la făurirea acestui program o va fi uh, evaluare la jumătate de termen pentru programul cadru 7. Această evaluare intermediară e în curs de desfășurare, există uh, un grup de 10 experți independenți care examinează ce s-a realizat la programul cadru 7 până în prezent și ne așteptăm să primim raportul spre sfârșitul lunii curente. Apoi Comisia, desigur, va prezenta o comunicare ca reacție la această evaluare intermediară în care vom propune unele idei în ceea ce privește posibile măsuri de corectare și vom include în acea comunicare, desigur, primele măsuri în vederea simplificării. Mă uit în special la doamna Cavalio, care a lucrat uh, din greu la acest raport privind simplificarea și intenționăm să introducem niște măsuri ca să avem uh, rezultate cât mai rapide, să ne arătăm angajamentul față de agenda simplificării. Da, văd că e multă lume care tocmai intră în sală, sunt niște vizitatori. O să trec la celelalte elemente importante care vor uh, modela viitorul programului cadru și anume bugetul. L-ați văzut săptămâna trecută. Comisia a prezentat uh, documentul de revizuire a bugetului. Dacă vă uitați în amănuntele documentului, veți vedea că inovațiile și cercetarea ocupă un loc important. Ceea ce demonstrează încă o dată că nu doar acum, ci și pe viitor, cercetarea și inovarea vor uh, fi prioritare pe agenda politică și în ce privește dimensiunea cheltuielilor, ceea ce este un preludiu la cadrul uh, financiar multianual care e așteptat la jumătatea lui 2011, cel puțin propunerea Comisiei, dar și acolo putem să fim încrezători că cercetarea și inovația vor primi un loc uh, de primă mărime. Când ne uităm la strategia Uniunii Europene în orizontului 2020, marile provocări cu care se confruntă Uniunea în domeniul energiei, sănătății, îmbătrânirea, furnizarea de alimente, e clar că acestea trebuie să fie instrumentele în uh, atingerea obiectivelor Europei lui 2020, dar și Uniunea Inovației. Această inițiativă a doamnei comisar Gregen Quinn și a domnului comisar Tajani, această inițiativă emblematică pe care ați avut ocazia să, cu care să vă familiarizați recent. Deci, între ceea ce am, spune cercetarea pusă în mișcare de societate pentru a trata marile probleme cu care se confruntă societatea din Europa, politicienii stabilesc agenda, cum ar fi îmbătrânirea, cercetările în domeniul maladiei Alzheimer. E important să găsim soluții pentru cetățeni, dar trebuie să ne ocupăm foarte clar și cercetarea pusă în mișcare de industrie, să ne asigurăm că industria europeană rămâne competitivă, aeronautica, farmaceuticele. E clar că aici industria, unitățile mari și mici sunt între lideri și, în ultimul rând, dar mai puțin important, să continuăm să investim în baza științifică, cercetare bazată pe investigații, unde cercetătorul pe plan individual are inițiativa și mecanisme cum ar fi Consiliul European pentru Cercetare, bursele Marie Curie, dar și infrastructuri de mari dimensiuni. Trebuie să fim foarte atenți cum proiectăm acest program cadru. Ar trebui să fie în beneficiul cetățenilor mai mult decât în trecut, să se ocupe de marile provocări eh, care ne confruntă, dar să întărească și competitivitatea industriei europene. Deci, din acest punct de vedere, suntem eh, angajați pentru dezvolta un program cadru foarte bun în strânsă colaborare cu membrii acestei comisii și membrii Parlamentului European dar nu doar cu, doar cu dumneavoastră, e foarte important ca factorii de interes, comunitatea științifică, industria, să aibă un cuvânt de spus în uh, favorirea acestui program cadru 8. Iată de ce prezentăm pe 2 februarie un document de politică orientativ cu chestiuni fundamentale pe care am dorit să le dezbatem cu comunitatea științifică, cu a, uh, factorii de interes, un fel de document de politică care precizează chestiunile fundamentale pe care trebuie să le discutăm cu toți împreună, înainte de a putea începe să redactăm programul cadru 8 și propunerea de, proiectul de program cadru 8 va fi înaintea dumneavoastră și la Consiliu la sfârșitul anului. O chestiune importantă în făurirea programului cadru 8, în pregătirea acestei o va reprezenta simplificare. Nu putem evita adevărul Trebuie să avansăm. Iată de ce suntem recunoscători comisiei, dumneavoastră, în special doamne Cavario, pentru raportul său, care spune clar ce trebuie făcut și, de asemenea, cum putem uh, progresa. Măsurile pe care le-ați propus în acest raport sunt o sursă de inspirație. Unele sunt poate excesiv de ambițioase dacă mă uit la Um, timpul pentru contracte să reducem la câteva luni e foarte greu de realizat, dar ideea de a merge la standarde naționale de contabilitate, um, costuri medii de personal, uh, sume forfetare pentru MM-uri, aspecte unde putem face ceva destul de rapid. Cu toate acestea, pentru simplificările mai dramatice, trebuie să așteptăm următorul program cadru care va face parte din noile reguli de participare pe care trebuie să le elaborăm în contextul programului cadru 8. Dar nu uitați, programul cadru 8 uh, se apropie la sfârșitul anului viitor. Aceste propuneri pentru programul cadru 8 vor trebui să fie pe masa Consiliului și a Parlamentului. Deci, din această perspectivă, suntem angajați pentru agenda simplificării, atât doamna comisar Gagan Quinn, cât și eu, și puteți conta pe cooperarea noastră ca să nu irosesc prea mult timp, mai ales uh, după pauza de prânz, e periculos. Vreau să mă refer în câteva cuvinte la ITER. ITER a fost discutat de mai multe ori la comisia dumneavoastră. Desigur, ITER e încă pe ordinea de zi și aș vrea foarte mult să vă solicit sprijinul pentru a găsi soluții pentru acest proiect foarte important. Trebuie să investim în ITER în uh, energia viitorului nu avem alternativa, e o parte a mixului energetic care trebuie să le explorăm. Și dacă puteți să, dacă putem realiza acest proiect, ar putea fi soluția problemelor energetice pe care le avem în Europa. Dar nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Și știu că sunt probleme financiare majore, probleme de management majore și în ambele direcții, în momentul de față, facem propuneri concrete. În ce privește problema financiară, ați văzut propunerea noastră. Am uh, publicat o comunicare în iulie solicitând sau sugerând o sumă suplimentară de 1,4 miliarde pentru a avansa cu acest proiect important. În al doilea rând, foarte curând, în săptămâna următoare, o să vă prezint o comunicare în legătură cu modalități și măsuri specifice de a îmbunătăți managementul de la ITER și de asemenea de a ne asigura că costurile vor fi limitate și proiectele se vor încadra în bugetul uh, prevăzut. În ce privește propunerea Comisiei cu privire la acel 1,4 miliarde suplimentar, e foarte important să limităm contribuția din 1,4 miliarde din programul cadru la ce am propus o treime, maxim 460 de milioane. Este esențial pentru ca programul cadru are destul de multe alte priorități, sănătate, cercetare în sănătate, în alimentație și să nu le întindem prea mult. Programul cadru e important să contribuie la identificarea de soluții și pentru ITER, dar să se limiteze, după părerea noastră, la o treime din uh, suma totală suplimentară de 1,4 miliarde și vă cerem sincer sprijinul pentru această abordare. După cum am menționat, foarte rapid vom veni cu o comunicare la obiect, cum să îmbunătățim managementul ITER, cum să îmbunătățim măsurile de ținere a costurilor sub control, care o să vină la dumneavoastră și voi fi bucuros să revin aici și din cât știu, pe 9 noiembrie vom avea o dezbatere cu privire la ITER și până atunci probabil că voi putea să vă spun mai multe și despre măsurile de limitare a costurilor. Peste câteva ore mă duc uh, la Comisia de Control Bugetar vecină aici, unde ITER e pe agenda și vom avea o dezbatere aprofundată despre elemente financiare mai detaliate. Apropo, un lucru pentru a da o perspectivă pentru dezbaterea cu privire la ITER, acesta costă 6,6 miliarde și un economist a calculat recent că este o sumă egală cu consumul de petrol de o zi, pe o zi deci ce cheltuim pe consumul de petrol într-o zi e prețul lui ITER, ceea ce probabil este sau ar putea fi soluția problemelor energetice. Doar să vedem contextul sau perspectiva în care trebuie privite lucrurile. În fine, ce privește RSFF, vreau să profit astăzi pentru a mulțumi doamnei Mann, au fost membru acestei comisii și profesorul Sute pentru o muncă extraordinară de evaluare a mecanismului de finanțare cu partajarea riscului. Această inițiativă foarte inovatoare între Comisia Europeană și Banca Europeană pentru Investiții pentru proiecte riscante de cercetare inovare. Am urmărit uh, RSF din primele zile, întotdeauna am fost foarte interesat de această modalitate uh, novatoare de a finanța cercetarea, nu prin împrumuturi nerambursabile, nici prin um, finanțare directă, ci prin împrumuturi care să sprijine aceste proiecte foarte novatoare. Și această cooperare între Comisie și Banca Europeană pentru Investiții a fost extrem de încunată de succes, modalitate foarte eficientă și cifrele demonstrează acest lucru. Dacă mă uit la raportul doamnei Iman, cred că recunoaște clar uh, succesul RSFF, noul instrument de finanțare inovatoare, motiv pentru care mă bucur foarte mult că doamna Mann propune să se elibereze a doua tranșă de 500 de milioane pentru acest instrument și sper sincer că Comisia dumneavoastră și Parlamentul vor uh, accepta această recomandare astfel încât foarte rapid să putem uh, mări din nou fondurile la acest instrument, să continuăm furnizarea cu succes de împrumuturi. Cam asta era în esență ce doream să vă spun în calitatea mea de nou director general, numit recent la DG Cercetare, la Comisie, DG Cercetare și Inovație, să ne obișnuim cu denumirea, începând de mâine va deveni o realitate. Și vă sunt foarte recunoscător pentru timpul acordat și aștept uh, o cooperare cât mai strânsă cu dumneavoastră și cu membrii Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Darf mich äh, im Namen aller Kollegen herzlich bedanken. În numele tuturor colegilor vă mulțumesc. Avem câțiva membri care doresc să ia cuvântul. Aș dori să ne restrângem cât putem pentru a putea asculta și răspunsurile. Doamna Madurel este prima. Muchas gracias, señor presidente. Señor Smith, bienvenido a esta comisión. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Smith, bine ați venit în cadrul acestei uh, comisii. E pentru prima dată când vă întâlnim în calitate de director general și acum, cum spuneați și dumneavoastră, uh, ca responsabil uh, și pentru inovație. Ați atins subiecte importante, subiecte de interes, care se leagă de viitorul politicii noastre științifice și foarte multe subiecte au fost dezbătute cu aprindere în această comisie, inclusiv uh, simplificarea. După cum spuneați, în curând va urma reviziunea la jumătatea mandatului uh, a, a um, acestui mecanism de partajare a riscului și e clar că această revizuire va uh, pregăti așa cum trebuie programul cadru 8, dar pentru asta trebuie să știm dacă am avut succes cu programul cadru 7. Aș dori să mă refer la câteva subiecte pe care le-ați abordat și apoi am și câteva întrebări pentru dumneavoastră. Mai întâi, în legătură cu simplificarea. În raport, raportul domnei Cavalio se menționează faptul că există două tipuri de acțiuni care trebuie întreprinse. Unele care presupun schimbarea regulamentului financiar și a regulilor de participare și, evident, suntem de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne asigurăm că Asta se va face în cadrul programului 8, însă există și un alt tip de acțiuni care nu necesită schimbări juridice și uh, aceste elemente pot fi incorporate imediat. În lumina acestei situații, întrebarea mea e care este opinia dumneavoastră în legătură cu aceste măsuri care nu necesită schimbări uh, juridice și aveți de gând să puneți în aplicare aceste măsuri înainte să înceapă programul cadru 8? În ceea ce privește celălalt tip, cu siguranță vom avea și alte ocazii uh, să uh, discutăm măsurile în cadrul acestei comisii. Ați insinuat faptul că programul cadru 8 ar putea obține un buget ușor mai uh, ridicat. Oare ați putea să ne oferiți uh, un procent uh, al creșterii sau o cifră aproximativă? Uh, a existat o creștere în programul cadru 7 vis-a-vis de programul cadru 6, în raport cu acesta și avem nevoie de mai multe informații în ceea ce privește diferența dintre 7 și 8. E greu să gestionăm o creștere a bugetului fără să um, supraîncărcăm uh, procedurile. Așadar, mă gândeam, oare ce măsuri ar fi necesare, după opinia dumneavoastră, în legătură cu această creștere, dacă ea, să zicem, ar fi substanțială. Și apoi ce trebuie făcut din momentul în care bugetul va fi uh, crescut. În ceea ce privește ITER, domnule director general, ITER este un proiect pe care grupul nostru îl susține. Însă am primit documentul în ceea ce vește revizuirea perspectivei financiare și dacă n-am înțeles greșit propunerea, se pare că actuala perspectivă nu se va schimba și orice posibilă schimbare viitoare va cădea uh, sub incidența noii perspective financiare. Oare asta ar putea afecta finanțarea ITER și în ce măsură există o legătură sau ITER este oare independent de aceste lucruri? A existat uh, sinergii între fondurile structurale și programul cadru. Uh, cât uh, succes s-a înregistrat la nivelul sinergiilor? Foarte multe lucruri pot fi menționate în cadrul programului cadru 7, însă, spre exemplu, puteți să ne spuneți dacă ați reușit să promovați o abordare interdisciplinară? Sunt sigură că atunci când vine vorba despre uh, programul cadru 7 vom avea și alte oportunități să vorbim despre acesta din moment ce revizuirea la jumătatea mandatului uh, ne așteaptă în curând. În ceea ce privește mecanismul de finanțare cu partajarea riscului pe care l-ați uh, menționat, RSFF, Dumneavoastră v-ați referit la acest subiect, se face trimitere la el uh, și în uh, documentul de revizuire al perspectivei financiare și se pare că mecanismul a funcționat destul de bine. Erika Aman și Luc uh, Soet, profesorul Luc Soet, ne vor răspune în câteva momente cum stau lucrurile și aș dori să profit în această, după amiază de această ocazie pentru a vă solicita mai multe informații în legătură cu uh, succesul RSFF-ului, mai ales în ceea ce privește proiectele mari. Se pare că acesta a funcționat foarte bine în cadrul proiectelor mari, dar uh, nu și în legătură cu alte proiecte înaintate de grupuri de cercetători sau, mă rog, alte tipuri de proiecte. După părerea dumneavoastră, RSFF-ul a avut succes cu anumite proiecte și, dacă da, cu care? Oare acestea sunt proiecte de risc uh, scăzut sau uh, risc uh, ridicat? Sunt sigură că cei care au elaborat acest raport ne vor oferi mai multe informații, însă dacă dumneavoastră toți sunteți aici, poate ați reușit să ne spuneți care proiecte, cu care proiecte a avut RSFF mai multe succese. Doamna Cavaio. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general, bun venit în cadrul comisiei noastre. Mai întâi, aș dori să Vă mulțumesc pentru buna cooperare între noi și serviciul dumneavoastră în ceea ce privește raportul de simplificare. Raportul reprezintă doar un uh, început, munca uh, dificilă vă aparține. Înțeleg că punerea în aplicare a unui proces de simplificare este o chestiune complexă și dificilă și de aceea prevăd că uh, vă vom uh, sta câțiva ani în cale în încercarea de a implementa ceea ce se găsește în comunicarea dumneavoastră și în raport. Uh, avem încredere în pragmatismul dumneavoastră și în calitatea dumneavoastră de uh, lider. De asemenea, și în, avem încredere și în domnul comisar care este dedicat acestei agende. Ne-ați solicitat cândva să trecem în agenda o mai bună simplificare pentru a putea să depășim barierele pe care le vom întâlni în momentul în care vom aplica, aplica această agenda simplificării. Aș dori să vă întreb dacă ați putea să fiți mai specific în legătură cu calendarul. Există măsuri pe care le puteți uh, pune în aplicare imediat, uh, măsuri de bun simț care nu necesită schimbări în alte regulamente, apoi sunt anumite măsuri pe care le veți introduce cu o revizuire a programului cadru 7 și altele cu uh, programul cadru 8. În ceea ce privește uh, costurile medii personale, uh, e clar că există aici presiuni din partea cercetătorilor pentru a începe implementarea uh, anumitor măsuri. Prin urmare, vreau să vă întreb dacă prevedeți anumite bariere în calea acestei uh, implementări și dacă vă putem ajuta cu ele. Uh, cea de-a doua întrebare a mea se leagă de ITER. Cum putem obține garanții legate faptul că situația prezentă nu se va mai repeta? Pentru că Sperăm să soluționăm această situație acum, însă trebuie să ne asigurăm că ea nu se va mai repeta. Din câte înțeleg eu, această situație nu este uh, nouă, ci uh, ține mai degrabă de structură sau uh, de lipsa unei gestionări. Mecanismul de finanțare cu partajarea riscului, uh, din informațiile mele, nu are performanțe bune în anumite state membre. Nu toate statele membre au acces așa cum trebuie la această facilitate, prin urmare uh, puteți să ne dați niște detalii? Țările mici și mijlocii au de obicei probleme în a avea acces la asemenea proiecte. Dați-ne, deci, informații legătură cu acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Domnul Țucalas. Mulțumesc, domnule președinte. E o mare plăcere să îl primim pe domnul Smith în cadrul comisiei noastre am uh, lucrat deja cu dânsul în trecut uh, și am speranță în legătură cu viitorul și cu activitatea dânsului în acest domeniu. Domnul Smith are o imagine de ansamblu asupra situației pentru că a fost uh, implicat în diverse domenii. Prin urmare, cunoaște detaliile acestui uh, sector. Mă voi axa pe ceva ce mă interesează adesea, domnule președinte, și aș dori ca domnul Smith să ne spună dacă are informații specifice în legătură de, cu ceea ce am făcut uh, prin strategia de la Lisabona. Adică, cu alte cuvinte, Aș dori să vorbesc despre faptul că ne doream uh, o uh, societate, o economie bazată pe cunoaștere, poate cea mai competitivă din uh, lume, asta până în 2010. Însă nimeni nu ne-a spus până acum ce s-a întâmplat cu strategia de la Isabona și cu obiectivul care a fost stabilit pentru ea. Acum avem o nouă strategie, strategia Europa 2020, însă eu știu din psihiatrie că există trei tipuri de viziuni. O viziune aparține unei persoane uh, logice, unui tip logic, uh, o alta tipului poet și uh, o a treia tipului nebun. Prin urmare, depinde de categoria care aparții ce viziune ai. Prin urmare, aș vrea să mă asigur că viziunile noastre sunt realiste. Ați făcut prezentări diferite în trecut am înțeles că există dificultăți structurale pe care le-ați atins uh, într-una dintre prezentările dumneavoastră în legătură cu uh, ERA. Și atunci spuneați că 75% dintr-o investiție globală în cercetare uh, nu, a, nu se petrece în Europa. Și spuneați că participarea noastră pe scena internațională în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea a scăzut. Ați vorbit și despre stagnarea cercetării și dezvoltării în Europa, câtă vreme uh, Asia se descurcă foarte bine la acest capitol. Spuneați de asemenea că există o rată de investiții a sectorului uh, privat foarte scăzută în cercetare și dezvoltare. Deci ați făcut tot felul de comentarii, tot ce spunem aici e adevărat, e foarte important, dorim simplificare, dorim asta și ailaltă, dar Aș dori să obțin uh, o imagine clară în legătură cu uh, ceea ce ne poate aduce uh, strategia Europa 2020. Ce putem aștepta de la această strategie? Pentru că tendințele globale din 2025 mă fac să mă gândesc că, că lucrurile vor deveni încă și mai dificile pentru Europa. Dacă luăm în considerare și criza actuală, dacă luăm în considerare și faptul că țările BRIC se descurcă foarte bine și dacă luăm în considerare și discrepanța dintre Japonia și Europa în domeniul inovației. Clar că situația este una gravă. Ori comisarul dumneavoastră este responsabil și pentru inovație în aceeași măsură. Cercetarea transformă banii în cunoaștere și inovația transformă cunoașterea în bani, chiar opusul așadar. Dacă inovația nu apare în această, acest triunghi al cunoașterii, atunci avem o problemă gravă în Europa. Și pe mine mă preocupă această situație, pentru că, deși în medie universitățile noastre sunt uh, mai bune decât universitățile din Statele Unite, din păcate nu ne descurcăm prea bine atunci când e vorba despre extreme. Uh, nu uh, avem universități în topul universităților mondiale pe poziții superioare. De asemenea, trebuie să ne intereseze și publicațiile științifice și activitatea Europei uh, aici. Prin urmare, care este viziunea dumneavoastră personală în legătură cu Europa 2020 și în legătură cu uh, declarațiile noastre și obiectivele noastre, oare ele chiar sunt uh, realiste? Eu vin uh, dintr-o țară în care uh, declarațiile pompoase uh, sunt pedepsite. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus colegul meu. În primul rând, domnule, vă doresc mult noroc și toate cele bune în munca dumneavoastră. Sunteți director într-unul dintre domeniile cele mai importante pentru Uniunea Europeană. Sunteți responsabil de GRC, ERC, IT, FP7, de platformele de tehnologie. Și acum s-a găsit și ceva nou, parteneriatele în inovație. Eu, ca europarlamentar, expert, care e responsabil în acest domeniu, nu pot să spun decât că sunt iritat. În primul rând, și în cadrul programelor găsim niște linii, niște cadre difuze, amestecate, găsim de câte două ori anumite elemente și de aceea sunt de acord cu ce a spus doamna Cavalio în raportul uh, ei. Cu toți am lucrat împreună la raport prin pur și simplu enumerarea acestor acronime, nu ajungem nicăieri. O întrebare scurtă. Spuneți-mi un program foarte important pe care pot să-l vând consumatorilor europeni ca fiind un proiect european. Dacă îmi dați un astfel de exemplu, vă voi, voi fi mulțumit. Să nu vorbiți despre Galileo, pentru că pentru moment discuțiile sunt foarte negative în acest sens. Cum ne vom putea permite în continuare o asemenea separare în cercetare în Europa. Nu ne mai permitem așa ceva. Dacă Comisia Europeană ar fi în stare să se folosească de toate mijloacele care există în programul uh, cadru 7, unde există mai multe miliarde de euro, să își dea seama exact unde există situații duplicitare și unde pot fi acestea eliminate. Dar nu se poate face așa ceva. Și atunci când vom vorbi despre programul cadru 8, va trebui măcar să ne asigurăm că nu există duplicitate și că acele programe foarte mari, foarte importante, să fie foarte vizibile pentru consumatori și cum le putem iniția pe acestea. Aici intervine și cercetarea în domeniul sănătății. Spuneam acum câțiva ani că dorim să luptăm împotriva cancerului. Ne doream un mare program în acest sens și da, am reușit. Însă există foarte multe proiecte făcute de partea americană care continuă și care ajută în continuare oamenii. Noi nu ne-am uh, propus așa ceva, dar haideți să ne gândim în ce domeniu am putea acționa așa. Acum despre ITER. Da, americanii ar spune I hear you, vă înțeleg, vă ascultăm, însă trebuie să știți că în acest parlament ne-am săturat să intervenim doar atunci când Comisia Europeană și alte instituții nu sunt uh, în stare să-și gestioneze programele. Eu mă ocup de controlul bugetar și vreau să știu clar ce se întâmplă cu fondurile noastre. Noi, ca europeni, plătim de 5 ori mai mult decât americanii, japonezii sau alții. Am primit această funcție. Dacă am putea să spunem de 5 ori mai multe, am avea un cuvânt de 5 ori mai greu, atunci ar fi bine. Dar nu. Noi putem doar să plătim mai mult. Așa nu mai putem continua. Și de aceea nu suntem pregătiți ca în cadrul altor proiecte, cum ar fi programul cadru numărul 8, să acceptăm să schimbăm conținutul doar astfel încât ITER să, ITER să fie prelungit și mai lung în timp, fără a ajunge la un rezultat. Nu mai dorim să facem acest lucru, vă doresc mult succes în această în această întreprindere. Încă cinci persoane doresc să ia cuvântul, mai trebuie să ascultăm și răspunsurile. La ora patru se termină. Domnul Lang, Glante, mulțumesc, domnule președinte. Am auzit ce a spus colegul meu dinainte, sunt de acord. Da, într-adevăr, programul liter trebuie susținut ca până acum, însă e nevoie de o gestionare așa cum trebuie. Fără o gestionare rațională, uh, nu vom ajunge la niciun rezultat. De an întregi luptăm pentru acest proiect și pentru alte proiecte, însă e nevoie de o gestiune bună. De Galileo nici nu o să vorbesc, există deja o discuție, este o problemă nu a cercetării, ci a statelor membre. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră aveți cunoștințe în următorul domeniu. Mai multe IMM-uri de la mine de acasă îmi spun că sunt mulțumită de aceste 20% care sunt prevăzute pentru ele, însă au probleme în a accesa aceste fonduri și aici intervine simplificarea. Așteptăm programul cadru numărul 8, însă am auzit de la IMM-uri că le este greu să se înțeleagă cu trusturile. Ele se întâlnesc tot timpul între ele, iar ei nu au acces la asemenea întâlniri. Aveți vreo idee ce am putea să facem și dacă într-adevăr sunt îndreptățit să spun acest lucru? Domnul președinte, domnul Cancian are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu... Domnule director general, am auzit numai lucruri bune despre dumneavoastră. Așa încât cred că putem avea încredere în dumneavoastră, deși ne întâlnim pentru prima dată. Acest uh, domeniu acest, care se referă la cercetare și la inovație mi se pare un domeniu de mare răspundere și există anumite capitole care se discută întotdeauna, industrie, politică, cum putem ieși din criză, ce politică industrială, prin cercetare, dezvoltare, asta e răspunsul care ni se dă tot timpul. Și sunt convins că putem trece peste această perioadă dificilă cu șomaj mare, cu criză financiară, dacă investim într-adevăr în cercetare, dezvoltare, dar nu doar cu gura, ci și cu fapte, adică să trecem de la vorbe la fapte. Sunt convins că proiectele din fața noastră în acest moment și ce s-a discutat azi dimineață În hemiciclu s-a vorbit despre cer și pământ, despre Galileo, despre o revoluție în infrastructuri. Chiar și în spațiu. Cred că ar trebui să ne îndreptăm în acea direcție. Ar trebui să avem stimulente în acest sens. și cred că e nevoie de simplificare. N-ar trebui să punem politicile sub semnul întrebării, ci să raționalizăm, să simplificăm. Am înțeles că e o problemă cu ITER, dar opțiunea fuziunii este foarte atrăgătoare pentru furnizarea de energie pe pământ. Deci e important să existe un program care să sprijine ITER în beneficiul acestuia și să avem uh, o guvernanță eficientă a proiectului ITER, care știm că e foarte complex, e nevoie de gestionare eficientă și eficace, de genul de manageri adecvați, bine calificați, bine instruiți. Și cred că ar trebui să începeți uh, noua funcție. E un domeniu foarte important pentru viitor. Herr Smith, wir wollen Sie ja nicht betrunken machen, aber <clears throat> auch von unserer Seite. Domnule Smith, și noi dorim să vă felicităm pentru noua dumneavoastră funcție. Cred că din contactele pe care le-ați avut cu Parlamentul puteți să spuneți că într-adevăr sunteți foarte fericit acum. Doresc să mă refer la niște subiecte foarte importante. În primul rând, tema cercetare și inovație. Până acum, implicarea comisarilor în acest subiect a fost vagă. Avem acum un nou nume, dar direcția generală este aceeași. Deci trebuie neapărat să începem o discuție prin care să se înțeleagă exact ce înseamnă inovație și ce uh, schimbări vor avea loc în uh, buget. Cât despre mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor, uh, am formulat 30 de întrebări în momentul în care discutam despre acest uh, mecanism. Întrebarea legată de mecanisme următoarea. Ce importanță va avea el în viitor? Da, cred că în fond este un element pozitiv, dar intervine aici și o paradigmă. Luăm uh, fonduri pentru cercetare și acestea sunt duse spre finanțarea proiectelor industriale. În viitor trebuie să ne asigurăm că acesta, acest mecanism vor, nu va rămâne doar un instrument, e într-adevăr vorba despre o schimbare despre care trebuie să discutăm discutăm, dar știm prea puține. Despre ITER. Ați auzit ce au spus și colegii mei. În cadrul PPE am scris un document pe această temă, unde există mai multe propuneri în ceea ce privește gestiunea. De la data de 11 noiembrie, nu noi, ci colegii noștri de la buget vor discuta despre finanțarea pentru ITER. Cred că e foarte important să existe o poziție comună a Comisiei în ceea ce privește chestiunile structurale. Înainte să înceapă procesul în Comisia de Bugete, trebuie să elaborăm un document, pentru că dacă nu, se va găsi o o soluție bugetară pentru această problemă, însă nu una politică. Tema despre care a discut deja colegul meu uh, dinainte și care mă interesează și pe mine este GRC. Ne dorim acum să existe un um, consultant în ceea ce privește cercetarea. În America există deja o asemenea funcție și joacă un rol important. Însă în acest context, ce înseamnă această funcție pentru programul la care mă refeream? se are loc o schimbare a funcțiilor, discuția se va purta altundeva sau lucrurile rămân așa cum au fost. Care va fi viitorul acestui program? Vorbim despre un organism de consultare al Comisiei, de mai multe structuri. Sunt toate întrebări la care trebuie să găsim un răspuns cât mai curând. Și ultul, ultimul punct se leagă de IMM-uri. Trebuie să fim corecți atunci când vorbim despre IMM-uri, să fie foarte clar ce ne dorim. Pe de o parte, Uh, finanțăm proiectele mari europene și însă pe de altă parte spunem că tocmai aceste mari proiecte ace- tocmai acestea nu sunt uh, corespunzătoare, nu se încadrează IMM-urilor. De aceea trebuie să vedem exact ce ne dorim. Ne dorim ca IMM-urile să fie mai uh, bine ambiționate, avem nevoie de niște programe mai bine structurate sau ne dorim mari proiecte europene. Trebuie să vedem exact uh, pe cine vrem să ajutăm. Mulțumesc! Domnul Perilo are cuvântul. Sì, grazie Presidente. Io sono stato Mulțumesc, domnule președinte. Am fost solicitat să intervin uh, pe scurt pentru că Domnul director general a fost numit recent și își preia funcția începând de mâine. Mi-au spus colegii și m-au rugat colegii să-i reamintesc că avem două probleme majore în care e nevoie de acțiune. Una este revizuirea la jumătate de mandat și apoi al optulea program cadru a avut dificultăți serioase cu programul cadru 7, iar programul cadru 8 trebuie să se bazeze pe epava programului cadru 7, ca să spun așa. Acum alte două observații succinte. În momentul de față, cred că trebuie să schimbăm complet ce am făcut în trecut. Nu cred că trecutul a adus acele rezultate pe care le-am sperat în ce privește dezvoltarea Europei. Deci e nevoie de o schimbare de paradigmă. Și celălalt obiectiv, un lucru la care s-au referit și colegii, trebuie să putem promova crearea de locuri de muncă. pentru a ne ocupa de cercetare și inovație. Și rezultatele cercetării ar trebui să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Pe asta trebuie să ne concentrăm și e nevoie de dezbateri suplimentare pe această temă în următoarele zile și săptămâni. Și ultimul lucru, în ce privește simplificarea, după părerea mea, Trebuie să intensificăm simplificarea. Europa nu poate să prospere fără simplificare dar este o sarcină dificilă și va fi un adevărat test pentru dumneavoastră. Deci vă urez mult succes în noua funcție. Colegii Lamberts. Yes, Chair. Uh, out of... Mulțumesc, domnul Lamberts. Question because I... O să mă abțin să pun întrebare. Peste 5 minute trebuie să merg la un vot și cred că și pentru domnul director e mai bine să ne întâlnim separat, să discutăm alte întrebări pe care aș... Pentru că nu pot să fiu aici să ascult dacă îmi răspundeți la întrebare în caz că aș pune. Hat man selten. Das ist ein ordentlicher Vorgang. Merci. Mai rar se întâmplă așa ceva. Vă mulțumim. Da, mi se pare foarte bine. Domnule director general, aveți cuvântul. To, uh, all of you for, uh, your... Mulțumesc foarte mult tuturor pentru comentarii și întrebări. Cred că doamna Madurel a adus din nou pe tapet, pe bună dreptate, chestiunea simplificării, care e și pe agenda dumneavoastră și pe agenda mea, ceea ce corespunde oarecum și întrebării puse doamna Carvaio, la ce ne putem aștepta acum și la ce ne putem aștepta mai târziu. Ce ne propunem, ce ne spunem noi câștiguri rapide, fără a schimba cadrul legislativ, ne gândim în momentul de față, dar deocamdată doar ne gândim la introducerea costurilor medii cu personalul, problema conturilor care obțin dobândă, Uh, sume forfetare pentru IMM-uri și prevederi de interpretare armonizată a regulilor și procedurilor. La acest ultim aspect, în noua organigramă DG Cercetare care va fi decisă mâine de colegii de comisari, creăm un sector în DG Cercetare exact cu această sarcină, să se asigure că regulile și procedurile sunt interpretate și aplicate în mod armonizat în diversele servicii ale Comisiei. Deci, încă de mâine e o primă măsură concretă pe care o veți vedea. Și celelalte măsuri sperăm că vor fi propuse până la Crăciun. Și tot ce necesită o modificare a regulilor de participare, care e o procedură de codecizie, cum ar fi introducerea principiilor de contabilitate pentru participanți, vor trebui să aștepte până la sfârșitul lui 2011 când vom face propuneri pentru noile reguli de participare. Doamna Madurel s-a referit și la bugetul programului cadru 8. A spus că ați vrea să vedeți un buget mai mare. Declarația mea a fost că am luat notă atât în revizuirea de buget în Europa 2020 a Comisiei, că cercetarea și inovația sunt priorități de vârf pentru strategia Europa 2020, să facem lucrurile în mod mai inteligent și mai ecologic. Dacă asta înseamnă că vom primi mai mulți bani pentru cercetare și dezvoltare, asta e cu totul altceva. Eu sper că da, dar desigur. Asta e în mâinile dumneavoastră ca autoritate bugetară împreună cu Consiliul și cu statele membre să decideți. Dar cred că dacă vrem să construim o economie bazată pe cunoaștere, pe cunoștință în Europa, nu putem să facem decât investind în ea. Desigur, ITER, problema menționată de toți cei care au luat cuvântul, am fost numit pe 1 iulie M-am uh, confruntat cu ITA din prima zi, sunt angajat mai întâi să rezolv problema bugetară, am făcut o propunere de 1,4 miliarde fonduri suplimentare și sper că prin conciliere foarte rapid se va putea soluționa. Dacă vor fi depășiri de cheltuieli suplimentare, nu în perioada în care eu sunt director general, e un lucru pe care nu o să-l accept și nici doamna comisar, care a spus foarte clar că așa ceva nu se va întâmpla. În ce privește managementul, conducerea, cum putem asigura limitarea costurilor și că managementul și guvernanța sunt revizuite, vom face propuneri concrete în curând la dumneavoastră și la Consiliul de Ministri, dar am introdus deja unele modificări, chiar unele foarte dramatice. Știți că atât directorul general de la Organizația Internațională ITER a fost îndepărtat, cât și directorul întreprinderii comune Fusion for Energy de la Barcelona. Și acela a fost concediat. Deci am luat măsuri dramatice de personal ca persoanele potrivite sunt cele care conduc și nu unii care sunt numiți acolo numai din interese politice. Am spus dur asta, dar pentru o bună conducere trebuie să fie oameni care să știe ce fac și să facă treaba bine. V-ați referit și la mecanismul de finanțare SFF care a avut mare succes pentru proiecte industriale de mari dimensiuni. În ce privește IMM-urile, schema e mai complicată, dar trebuie să țină cont și de elementele specifice ale acestui grup țintă, mai mici, mai ușor de, mai greu de atins, dar în aceste luni au existat modalități inovatoare de a ne ocupa de grupuri de IMM-uri, cum ar fi clastrele. S-a dat un împrumut prin RSF pentru campusul din Eindhoven, în țările de jos, pentru un grup de MM-uri de înaltă tehnologie. Deci, în loc ca acest instrument să se adreseze unor destinatari individuali, grupurile pot fi destinatari și sunt foarte impresionat de primele proiecte finanțate acolo. Doamna Carvaio s-a referit la simplificare, m-am ocupat deja de acest aspect din întrebare, ce vom face rapid și pentru ce vom avea nevoie de mai mult timp și la RSFF. Am văzut că, în ciuda faptului că e un nou instrument ca a demarat destul de rapid, multe împrumuturi s-au acordat deja și destul de multe state membre și țări asociate, Israel, Turcia, Polonia, între statele membre, Portugalia, Spania, deci treptat demarează, dar mai rămân niște blocaje. Doamna Man, pe bună dreptate, subliniat aceste blocaje și a sugerat și niște măsuri de corectare. Am menționat deja cum intenționăm să ne ocupăm de problema ITER și că nu vor fi depășiri de costuri în anii în care sunt director general și doamna comisar și eu suntem foarte ferm angajați în acest sens că vom face totul pentru a evita depășiri de coste. Domnul Tsukala s-a referit la strategia de la Lisabon și a spus ce e important a, cu ce mai bună asta nouă decât cealaltă care a ieșuat. După părerea mea, acea strategie a fost în mare măsură un succes pentru că a fost o strategie care a pus cercetarea și inovația pe poziție prioritară pe agenda politică. Europa n-a devenit până în 2010 cea mai competitivă economie bazată pe cunoștințe din lume. N-am atins acea țintă, dar trebuie să vă spun că s-a făcut un progres enorm în ce privește cercetarea și inovarea, plasarea lor pe agenda. Cred că unul dintre eșecurile strategiei de la Lisabona a fost că nu exista sentimentul proprietății în statele membre. S-a perceput că e ceva lansat de Bruxelles și nu au simțit că ține de ei sau că ei aparțin. Iată de ce strategia Europa 2020, discutată pe larg cu dumneavoastră, cu statele membre, are mai mult sau a strânit acest sentiment al apartenenței, al proprietății. Vreau să spun clar că dacă vorbim de cheltuieli pe cercetare și inovație, desigur, statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea. 95% din finanțare e din buzunarele lor și nu putem face Europa mai puternică în cercetare și dezvoltare decât dacă statele membre sunt angajate văzut niște exemple bune de state membre care, în ciuda crizei, investesc în economia cunoștințelor. Dacă ne gândim la Germania, care va cheltui anul viitor 12 miliarde pe cercetare și inovare. E o creștere de 7,2% în comparație cu 2010 și 54% mai mult decât în 2005. Germania este angajată să atingă ținta de 3% de cheltuieli în următorii ani. Nu poți construi o economie bazată pe cunoaștere decât dacă ești dispus să investești și sunt unele țări și țările nordice care sunt dispuse să facă așa ceva. Și nu doar noi investim în uh, economia cunoașterii, și Singapore are ca obiectiv 5% cheltuieli pe cercetare dezvoltare, China mărește cu 22% pe an și vă puteți închipui că economia cunoașterii nu va fi sus pe agenda doar în Europa, ci și în Orientul îndepărtat. Păcat este doar că în Orientul îndepărtat trec de la vorbe la fapte, în timp ce în multe state din Europa nu se întâmplă așa. Domnul Țiucale are dreptate să spună că sectorul privat trebuie să facă mai mult. Aici Europa rămâne în urma în comparație cu SUA și Japonia. Investițiile private trebuie să fie intensificate. Domnul Hatzimakakis a spus foarte clar că sunt prea multe instrumente. Aveți perfectă dreptate a apărut uh, o pădure de instrumente în ultimii ani și trebuie acum să revizuim cu totul. Și doamna Carvai a spus acest lucru în raportul său. Trebuie într-adevăr să ne îndepărtăm de această confuzie și pentru comunitatea științifică și pentru participanții din industrie. Intenționăm să facem acest lucru și vom reduce unele dintre acestea astăzi. Ați menționat de asemenea sau mi aș cerut să menționez proiecte care ar putea fi proiecte emblematice. Aș vrea, într-adevăr, să mă refer la conceptul de îmbătrânire inteligentă, ceva legat de Alzheimer, care e o problemă majoră pentru societate, pentru cetățeni. Când vorbim, 1%, pentru prima dată în istorie, Alzheimerul costă 1% din PIB. Pe lângă tragedia omenească sunt costurile economice ceea ce e un proiect tipic în care trebuie să ne unim eforturile, statele membre, comisia, regiunile, ca să ne ocupăm de această problemă. Dacă ne uităm la peisajul actual al cercetării în Alzheimer, totul e fragmentat, sunt sute de programe naționale și regionale care n-au scară și sferă de aplicare. Ce e fascinant, ce mă surprinde totdeauna când Europa se unește, să ne uităm la Airbus, suntem cei mai buni în lume și putem concura cu restul lumii. De ce nu facem asta și în alte domenii, cum ar fi cercetarea în materie de Alzheimer? O să investesc mult în acest domeniu în anii următori în care sunt director general. Programul cadru 8 trebuie să facem o evaluare de impact exante serioasă, să justificăm fiecare bănuț uh, de la acest program, fiecare euro cheltuit din banii contribuabilului și să facem numai lucruri de valoare pe plan european. Iar ITER, domnule Hatzimakaki, să aveți dreptate, sunt probleme. Am încercat să fac totul, acum să trec la măsuri chiar dramatice, să avansăm ca acest proiect să revină pe șine, pentru că nu putem să ne permitem să nu investim în ITER. Trebuie să explorăm această opțiune pentru că nu avem uh, alternativă. Trebuie să recunoaștem uh, adevărul adevărat în ce privește probleme de buget, de management și am făcut propuneri. Aveți dreptate că în ce privește guvernanța, votul Comității Europene este limitat în același timp. Cheltuim majoritatea banilor noi înșine și asta e un lucru de care trebuie să se țină cont. Apoi, un alt comentariul al domnului Glant cu privire la fuziune, am, m-am referit la asta, am spus că e nevoie de bună conducere, IMM-urile, da, perfect adaptate, IMM-urile sunt un grup țintă foarte important pentru programul cadru și le-am consacrat 50% din cheltuieli IMM-urilor și vom continua. domnule pe, mare, pe bună dreptate, a spus că trebuie să facem o alegere. Vrem proiecte vizibile de scară mare cu actori mari sau vrem să tratăm cu IMM-urile și aici e un cu totul alt joc și trebuie să ne privim uh, cinstit în nou pentru că nu putem să le facem pe toate. Domnul Cațian? Da, fuziunea e atrăgătoare, mă bucur că ne sprijiniți, e nevoie de mai bună guvernanță. Și în încheiere, tot cu domnul Ele, care spune clar Consiliul Științific, domnul Barroso, a spus că o să numească un consilier științific. Cred că o idee nemaipomenită, pentru că metoda de față, desigur, domnul Barroso are niște specialiști în economie care le înconjoară și ar fi foarte bine, fi un semnal nemaipomenit că vrea să aibă printre consilierii personali și un om de știință. Adică știința îi se pare importantă și vrea să ia decizii de politică uh, cu impact asupra științei și care să fie pe baze științifice. Este o idee fantastică și evident că acest om de știință, șef, va lucra în strânsă colaborare cu uh, Joint Research Center. În fine, domnule Perilo, revizuirea la jumătate de mandat va fi foarte importantă pentru programul cadru 7. Trebuie să tragem niște învățăminte, să ne pregătim pentru viitor și vom investi cu siguranță mult în modelarea programului cadru 8 în parteneria cu dumneavoastră aici ca membri ai Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult și încă o dată spor la treabă. Cât despre ceea ce se întâmplă în grupul PPE și textul pe care trebuie să îl prezentăm, sunt de acord și aș face acest lucru cu mare plăcere. Suntem pregătiți să facem acest lucru. Vă mulțumim. Cu acesta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 20 uh, și îi rog pe cei doi vorbitori să vină aici. Okay. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter. Doamnelor și domnilor, continuăm. Că trebuie să ne ștrăbim puțin. Ajungem la prezentarea evaluării intermediare a mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor. Doamna Erika Mann, fosta noastră colegă, este aici și domnul Zute. Sper că din punct de vedere, de, de vedere tehnic s-a rezolvat tot și putem începe. Doamne Man, ne bucurăm să vedem o față cunoscută printre noi. Și eu mă bucur foarte mult. Mă bucur să văd atâți colegi pe care îi cunosc bine. E un sentiment plăcut și mă bucur că dumneavoastră conduceți reuniunea de azi. Va trebui să trec pe limba engleză, îmi pare rău, dar nu am ce să fac pentru că toate documentele pe care le veți vedea pe ecran și care trebuie să fie distribuite în sală vor fi în limba engleză. Ecranul e puțin mic pentru dumneavoastră. Vă voi prezenta acum Um, mecanismul um, de finanțare cu partajarea riscurilor RSFF. Acesta e un instrument sprijinit de Parlament cu un miliard în uh, două tranșe. Acest lucru s-a decis înainte de a se lua ultima decizie cu privire la programul cadru 7. S-a cerut o evaluare intermediară și exact acest lucru îl facem acum. Vorbim despre această evaluare. Vă rog să trecem la prima pagină. Dacă ne uităm la informațiile de acolo, vom vedea că acest mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor, banii vin din cooperare și capacități. Evaluarea a avut loc în acest an, în anul 2010, și a fost uh, făcută de un grup de evaluare format din experți uh, independenți. Aceasta este procedura clasică. Pentru că nu avem foarte mult timp, voi trece direct la area de acoperire, pentru că aceasta este interesantă și importantă pentru dumneavoastră. Am început în acest an, am fost șase experți și am început în acest an. Raportorul pentru grupul de evaluare a fost domnul Luxote, profesor din Maastricht, și până recent a fost decanul unei dintre facultățile de acolo. Deci avem un grup uh, interesant și foarte experimentat de experți. Evaluarea noastră s-a făcut în timpul care a fost stabilit, ne-am uitat la acele domenii importante pe care trebuia să le evaluăm și să evaluăm acest mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor în materie de relevanță, eficacitate, coerență, sinergii, durabilitate și am luat în considerare și impactul pe termen lung. Următor, următoarea imagine, vă rog, încă una. Când uh, ne referim la instrument, ce e interesant și de ce îmi place foarte mult și de ce cred că Parlamentul European și Comisia au făcut ceva foarte bun atunci când au inventat acest instrument. Este un instrument foarte special pentru că acoperă trei dintre cele mai importante zone, cercetare, dezvoltare și inovație. Toate aceste trei domenii care sunt domenii cheie pentru uh, agenda inovației. Un al doilea motiv pentru care e interesant. Cunoștințele care există la Banca Europeană de Investiții sunt acum aduse împreună pentru, la Comisia Europeană. Aceste cunoștințe s-au dezvoltat în ultimii ani într-un ritm atât de mare, încât acum este unul dintre domeniile cele mai importante pe care trebuie să extindem programul voi vorbi despre acest lucru mai târziu. Un al treilea punct foarte interesant e că vorbim de o amestecare a instrumentelor. E de fapt un instrument bazat pe împrumuturi și din punctul meu de vedere acest aspect este cel mai important, cel legat de împrumuturi. Banii sunt luați de pe piață sunt gestionați în principal de BEI, dar, bineînțeles, cu sprijinul Comisiei Europene. Banii care vin din partea Uniunii Europene, un miliard în total, în două tranșe, 500 de milioane în prima tranșă și încă 500 de milioane care sperăm că vor fi disponibile cât mai curând posibil. Acest un miliard are un echivalent de încă un miliard din partea BEI. E o garanție a faptului că banii, cel puțin cei din partea Uniunii Europene, nu sunt folosiți, sunt folosiți ca un fel de garanție, generează până și o rată a dobânzii. Acest element este unul important. Însă, acest un miliard folosit drept garanție e o posibilitate pentru Banca Europeană de Investiții de a obține de pe piață 10 miliarde. Aceasta e ideea de la care se pornește. Nu e ceva de ce ne folosim în mod clasic, cum o facem în cazul finanțării nerambursabile. E un instrument care este pus în mișcare de împrumuturi. Grupurile țintă sunt uh, mai toate, companii private, organizații publice, universități, tot felul de astfel de instituții și putem să intrăm mai în detaliu dacă veți dori acest lucru. Pe următoarea pagină veți vedea aici o privire de ansamblu. Vă arată cum sunt alocate fondurile. Vă rog să țineți cont de faptul că datele sunt până la sfârșitul anului, anului 2009. Au mai avut loc dezvoltări de atunci. Important e că puteți să vedeați exact împărțirea dintre plățile care au fost efectuate, cele care au fost semnate și cele aprobate. Cele mai înalte cuburi sunt, uh, cele, sunt uh, plățile efectuate. Ce e interesant și singurul lucru de care vreau să vă ocupați acum, de restul, pe restul le puteți citi mai târziu, e să vă uitați la începutul uh, greoi. Să nu uităm, a început în 2007, în 2008 ritmul este încă lent, atunci era deja obligatoriu, dar după aceea vedem o creștere uriașă. Există două motive pentru această creștere. În primul rând, criza economică și financiară. Vorbim despre un instrument în care nimeni nu a știut ce se va întâmpla, e unul din puținele instrumente care a funcționat pe piață și pentru că exista acest fond folosit ca o garanție, a fost posibil să se folosească aceste fonduri de pe piață. Astfel, nici măcar nu s-ar fi putut găsi bani pentru proiecte riscante. Doar mulțumită acestei garanții s-au putut obține banii de pe piață. Vedeți că ultima cifră continuă, trece și mai mult. Încă un lucru care e interesant pentru dumneavoastră și asupra care vom reveni e următorul. Am trecut deja un prag important, ar trebui să fim undeva pe la 5,5 miliarde, dar cifrele pe care le veți vedea trec de 6 miliarde. Acest lucru se întâmpla la sfârșitul 2009 în anul 2010, dacă nu greșesc, ne apropiem de 8 miliarde. Aș dori să îi numesc pe doi dintre experți, domnul John David Malo din partea comisiei și echipa acesteia, care e una foarte bună, și domnul Mark Dogger de la Banca Europeană de Investiții cu colegii dumnealui. Observați doar evoluarea, evolu, evoluțiile care au avut loc. Următorul, dacă trecem pe următoarea pagină, și aceasta e interesantă pentru că ne dă o privire de ansamblu completă cu privire la ce se poate finanța. Veți vedea că orice poate fi finanțat. De la ceva bazat pe cercetare până la investigarea cu privire la un proiect economic posibil. Deci din primele faze ale cercetării se ajunge la dezvoltări, la programe de startup și ajungem până la dezvoltarea de produse de nouă generație. Toate acestea sunt legate de faza de inovație. În principiu, de la faza universitară până la cea de companie. Și se ajunge la acele proiecte clasice desfășurate de companii. Pe următoarea pagină veți vedea o privire de ansamblu asupra clarificării proiectelor aprobate în domeniul RSFF. La sfârșitul anului 2009 existau 62 de proiecte, acum am trecut de 70 de proiecte. Nu vom analiza în detaliu acum această pagină. Următoarea este interesantă. Avem aici o privire de ansamblu în ceea ce privește participarea, la, participarea statelor membre la proiecte și a țărilor asociate. 19 state membre, două țări asociate. Cea mai mare parte, așa cum o puteți vedea, este a Germaniei. O cifră care probabil vă va surprinde vine din partea unei uh, unui stat membru, Franța. Franța are un procent mai mic, dar să ținem cont de faptul că în Franța există un program național similar. Trebuie să ținem cont de acest lucru când analizăm cifrele. E ceva ce ar putea fi îmbunătățit. Observăm și de la noile state membre niște cifre interesante. În Ungaria cifra e destul de ridicată, pentru Polonia din nou o cifră ridicată. Țările asociate, aici uh, surprizele nu sunt foarte mari, sunt totdeauna buni când vine vorba de cercetare și inovație. Israelul și Turcia. Israelul este întotdeauna numărul 1. Și pe următoarea, imagine, pe următoarea pagină veți vedea de ce se întâmplă așa. Pentru că are de-a face cu una din, unul din domeniile de cercetare. Pe următoarea pagină Vedem care sunt proiectele aprobate și cum sunt împărțite acestea pe sectoare. Nu e o surpriză foarte mare, dar oricum e interesant. Cea mai mare parte merge în, în um, inginerie. Aici, de aici vine cercetarea și inovația în statele noastre membre. Și apoi științele sociale și acestea cunosc o creștere foarte mare în toată Europa, din fericire, și aici intervine Israelul. Israelul e unul din motoarele care se ocupă de științe sociale. De ce aș dori să vă pot vorbi odată despre acest aspect? Poate odată veți invita pe cineva din Israel, din Ministerul pentru Cercetare, pentru că e un exemplu foarte bun. Guvernul investește foarte mulți bani în acest sector. Și apoi, exact cum acționăm și noi aici, restul se finanțează prin uh, altfel de investiții. Apoi energia și sectorul TIC. Într-un grad mai mic, infrastructura de cercetare. Cu siguranță vom relua acest punct mai târziu. Să vedem acum dosarul RSFF. S-a discutat deja cu directorul general Robert Ian Smith. E din nou un subiect interesant și mă bucur că atât Comisia cât și Banca Europeană de Investiții a investit mult în tabelul pe care îl vedeți. Pare foarte simplu, dar uh, cifrele au fost foarte greu de obținut vedeți un procent de peste 60% la companiile mari. Când vorbim despre companii mari, ne gândim că aceste companii primesc banii. Nu, lucrurile nu stau așa. Dacă analizăm proiectul, nu se întâmplă, lucrurile nu se întâmplă în felul următor. Vine o companie mare și spune dorim să facem un împrumut, să luăm un împrumut de pe piață. Nu. E vorba de un proiect concret, specific care de are de-a face cu ceva specific. Altfel nu ar putea să primească aceste fonduri. Întotdeauna trebuie acoperit acel element riscant. Banii nu pot fi strânși clas, în mod clasic de companie de pe piața de împrumuturi, fără să existe acest instrument de partajare a riscurilor. Chiar dacă e o companie precum Krups, măcar să numesc o companie sau în alt caz cazul Philips, uh, care are proiecte deschise de inovație în Eindhoven. E un proiect foarte nou care acoperă multe grupuri de IMM-uri și am fost surprinsă să văd aceste cifre. Se trecea de 40 de IMM-uri. E clar că au fost mai multe decât cele care apar incluse aici. Vin uh, din toată Europa, din uh, Olanda și din multe alte țări. Toate sunt grupate într-un mare proiect în zona Eindhoven. E un centru foarte important și chiar se poate vedea în acea zonă. Așa că vă rog să țineți cont de acest aspect când vedeți aceste peste 60% pentru companiile mari. Apoi un alt procent pentru IMM-uri. Pentru IMM-urile independente nu vă pot da o cifră sigură până în 2009, au existat două IMM-uri individuale. Acum, în 2010, există mai multe. Acestea se află acum în procesul de evaluare. Dar în acest grup de companii, unul în proiectul la Eindhoven, celălalt e Medinvest, în spate există multe IMM-uri. E ceva ce ar merita analizat și e ceva ce ajută IMM-urile pentru că există o platformă care le ajută să-ți desfășoare operațiile. Plafoanele intermediare sunt și ele importante. E un lucru bun și se suprapune în uh, norma normală peste 1000 de angajați, dar se merge și mai departe. Deci vorbim în continuare de o companie europeană clasică. Apoi, cum, putem să, cum puteți să vedeți aici, infrastructura de cercetare, universitățile și acestea sunt acoperite. Universități, din păcate, e una singură, din Suedia, Universitatea Karolinska, un proiect uh, minunat. Departamentul, uh, proiectul este unul foarte bun și nu pot decât să vă sfătuiesc să analizați acest proiect. Este unul foarte important. În unele state membre, de exemplu în Germania, Universitatea nu are voie să ia împrumuturi, deci nu pot să intre pe piață, nici dacă și-ar dori, pentru că din punct de vedere legal nu le este permis. De aceea aș dori să analizați această situație, pentru că e una din cele mai mari bariere și nu are niciun rost, pentru că Universitățile sunt cele care, dacă lucrează, de exemplu, în sectorul de sănătate și au venituri, mult, e dificil, dar unele fac, chiar reușesc să aibă venituri și totuși le e dificil să contracteze împrumuturi. Să ne uităm aici la ultima cifră care e cea interesantă, investițiile totale. Din nou vă reamintesc, un miliard garantat o garanție din partea Comisiei Europene, se mai uh, adună un miliard de pe piață și apoi se mai adună 6 miliarde din sectorul privat. De aceea acest instrument este fascinant și este atât de bun, pentru că există această sumă atât de mare care e disponibilă. Nu ar fi posibil să avem o asemenea sumă cu niciun alt instrument. Um. Let um, Dați-mi voie să trec la principalele concluzii foarte succint. Principala concluzie, cum menționam și anterior, este faptul că acest uh, proiect presupune valoare de la caz la caz, inovatoare și eficientă. Ea se poate schimba în timp, ceea ce este un lucru bun. Acest lucru a fost important pentru anii trecuți, pentru că am traversat o perioadă economică dificilă și a fost foarte greu să irosești pur și simplu bani. Așadar, acest instrument a fost un uh, caz ideal pentru proiectele mai riscante, pentru unele poate chiar singurul instrument disponibil pe piață. E un instrument uh, care a avut succes uh, enorm, care a trebuit extins și v-am solicitat să nu opriți utilizarea lui odată ce perioada pentru cadrul, programul cadru 7 se încheie, ci din contră să îl sprijiniți cum spuneam, a fost un instrument extrem de uh, eficient și interesant. Acum, uh, cele, trei, cele 10 recomandări ale noastre pentru viitor. Le-am uh, grupat în două perioade de timp. Prima perioadă este cea din acest moment, 2011-2013. Și cel mai important uh, e următorul lucru și aici avem nevoie de sprijinul de dumneavoastră. Văd și pe Cristian Ile în sală și alți eurodeputați care ne-au fost de ajutor în uh, proiectarea acestui program. Așadar, avem nevoie uh, de ajutorul uh, dumneavoastră pentru eliberarea imediată a contribuției Uniunii Europene de 500 de milioane de uh, euro. 400 de milioane vin din cooperare și 100 din uh, capacități. Totul a fost prevăzut conform acordului nostru și conform cadrului juridic al programului cadru 7. Știu că lucrurile nu sunt surprinzătoare, însă sunt critice, trebuie să luați o decizie critică și să analizați uh, elemente critice în ceea ce privește programul cadru 7. Sunt uh, conștientă de acest uh, lucru, însă am aprecia preocuparea noastră pentru acest program. Vă rog să rețineți că deja ne aflăm dincolo de rata la care ne așteptam momentul în care a început proiectul. Uh, practic vorbim despre 8 miliarde de euro fonduri uh, deja acceptate și doar 2 miliarde ne rămân pentru 2011. Prin urmare, așteptarea noastră din partea Comisiei este că Uh, dacă până în martie sau în vară nu se eliberează ultima tranșă, ar trebui să închidem programul, ceea ce ar fi un păcat, pentru că criza economică nu s-a încheiat și inovația reprezintă o necesitate și uh, e o mare, mare nevoie de inovație în acest moment. Documentația pentru proiect există deja și ar fi păcat să nu se primească banii. Aceasta este principala noastră recomandare. Vine și a doua uh, și știm că vă supraîncărcăm cu această solicitare. Deci cea de-a doua presupune uh, o contribuție suplimentară de 500 de milioane de euro din uh, programul cadru 7. Dumneavoastră însă trebuie să vă gândiți la resursele care credeți că ne-ar, fi, ne-ar putea fi puse la dispoziție. Pentru că eliberarea celor 500 de milioane de euro care mai trebuie liberație tot ar limita posibilitățile noastre până la sfârșitul anului viitor. Prin urmare, ar fi păcat uh, să nu continuăm acest uh, mecanism și după 2011. Așadar, am avea nevoie de 500 de milioane de euro suplimentare. Nu uitați, 500 uh, de milioane de euro pot încă fi găsiți pe piață. Acesta este modelul pe care îl folosim. După 2013, foarte pe scurt, aș să spun că am recomandat următorul lucru care pare dificil, dar analizați-l. V-am recomandat să să creșteți uh, capitalul de garantare la 2 miliarde. însă la da, 2 milioane și banii evident nu vor fi uh, pierduți, uh, ci acoperă doar un risc. Însă dacă un proiect eșuează, ceea ce se poate întâmpla nu, riscul există, banii sunt păstrați însă și fac presupun și existența unei uh, dobânzi. Deci, uh, instrumentul este extrem de inteligent, de aceea recomandăm să mergem uh, dincolo de suma de 1 miliard sau 1,5 miliarde și să sporim valoarea. Însă, evident, acest aspect poate fi discutat în orice moment în care dumneavoastră doriți informații. Grupul de experți, Banca Europeană de Investiții și Comisia sunt gata să vă ofere informații suplimentare. Am dori să vedem că se vor folosi mai multe fonduri în viitor și apoi că programul va fi monitorizat pentru că proiectele se schimbă repede și uh, prin urmare nu putem avea doar o evaluare clasică după 2 ani și jumătate. Însă solicităm o mai bună monitorizare pentru că ea oferă o plasă de salvare mai uh, bună și acest lucru ar putea fi important pentru dumneavoastră. Gândindu-ne la evitarea suprapunerilor uh, în cadrul anumitor scheme financiare, e clar că mai aveți nevoie de timp să analizați aceste lucruri. Banca Europeană de Investiții, ca să vă ofer o idee, investește în fonduri de capital de risc, care reprezintă un uh, instrument extraordinar care s-a bucurat de un succes uh, enorm. Însă, în anumite domenii putem observa că există o anumită suprapunere sau că ea va exista în viitor. Așadar, ar fi mai bine să uh, direcționăm toate schemele financiare și să spunem acest instrument e prevăzut pentru asta, celălalt instrument pentru altceva și așa mai departe. Uneori trebuie să ne mișcăm în acest cadru, însă oricum asta vă recomandăm. Avem întrebări specifice prin care, și probleme specifice prin care trebuie să vă ghidez. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm. Voi încerca să trec peste ele cât se poate de repede. Care sunt întrebările pe care ni le-am uh, pus? Uh, oare aceste obiective ale instrumentului au fost uh, bine specificate și acest proiect a fost implementat în conformitate cu planul? Da, obiectivele au fost foarte, foarte bine specificate și um, proiectul a fost eficient, iar echipa ar trebui să-și continue activitatea pentru că, după părerea noastră, a fost um, totul încumnat de succes. Acesta a fost Uh, un instrument anticiclic extraordinar în timpul crizei, uh, unul pe care l-am prevăzut, dar în același timp important, a avut un efect de pârghie pentru că a putut aduce bani de pe piață, a fost flexibil, eficient de la caz la caz, foarte bun în implementare. Iar uh, dezavantajele au fost IMM-urile aici și că n-am reușit să facem la fel de multe cât am gândit la început. Dacă ne-am gândit uh, după aceea la detalii, ne-am dat seama că putem relaxa lucrurile mai, mai mult. Ar fi bine dacă am putea avea mai multe proiecte de infrastructură care să fie, să fie finanțate prin acest instrument. Vă spun acum ceva din burtă, însă s-ar putea să Există un program interesant de infrastructură numit Europeană și acest instrument ar putea să fie ideal pentru acest proiect. Nu l-am evaluat, de aceea pot să vă spun că lucrurile astea vin așa din burtă. E clar că există o solicitare puternică pentru acest uh, instrument, uh, o solicitare mai mare decât era prevăzută inițial clar există dovezi uh, timpurii ale eficienței acestei uh, scheme. Și acum, uh, practic, mă repet, ați văzut că există și o acoperire geografică bună, că anumite IMM-uri care au fost um, acoperite, mai ales în domeniul infrastructurii de cercetare, sau companiile medici mari care au folosit instrumentul pot fi înmulțite trebuie să vedem de ce e așa de greu să atragem IMM-urile, deși sunt clar mult mai multe IMM-uri uh, acoperite de acest instrument decât am gândit noi uh, inițial. Însă a trebuit să le atragem încă și mai mult. Raportorul nostru are răspunsuri uh, extraordinare la acest subiect, pentru că a petrecut foarte mult timp și a făcut eforturi înțelegând acest subiect. Pentru Banca Europeană de Investiții este foarte important să avem uh, bănci partenere în statele membre. Deocamdată, dacă nu greșesc, avem doar două asemenea bănci partenere. Una tocmai s-a alăturat uh, nouă. Ce înseamnă asta? Pentru a primi o indicație clară din partea unui partener precum uh, Banca Europeană de Investiții, ar trebui să înțelegem care sunt băncile naționale care ar putea să um, lucreze împreună cu Banca Europeană de Investiții și care ar putea să acopere componenta de risc din um, statul lor. Practic ar trebui să existe un fond de risc uh, în buget, uh, după care să găsim uh, fonduri și pe piață și să stimulăm IMM-urile din Germania, Italia, Polonia, Ungaria și așa mai departe, pentru că așa ar fi mai ușor pentru ele să aibă acces la aceste instrumente. Oricum, instrumentul funcționează și așa bine. Sub 7,5 milioane de euro, un proiect trebuie susținut de statele membre și peste uh, trebuie susținut din uh, fonduri europene. V-am recomandat de asemenea să uh, analizați problema capitalului social și a posibilităților care ne mai rămân. Totul se regăsește în uh, document uh, și după cum vă cunosc că veți citi acest document și e clar că um, vă vor veni idei uh, bune. Acest document este doar pentru orientarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim mult pentru această prezentare. A fost impresionantă. Domnul Cristian Ele vrea să ia cuvântul. În primul rând, doresc să vă felicit pentru acest document. Îmi amintesc când am discutat despre această problemă, i-am trimis 30 de întrebări comisiei în legătură cu acest instrument și e foarte interesant să vedem acest raport. Mi se pare un raport foarte bun, l-am citit cu atenție și de aceea ne bucurăm, mai ales dacă colega noastră din grupul socialist are cunoștințe temenice în acest domeniu. Ne bucurăm. Raportul reia întrebări pe care le-am avut și noi atunci și despre ele vreau să discut pe scurt. De atunci am spus că Banca Europeană de Investiții trebuie să existe, dar trebuie să fie și intermediar național. De ce? Pentru că Banca Europeană de Investiții își dorește ca tranșele să rămână destul de mari. Am vorbit despre cea mai mică tranșă de 500 de milioane, dar uh, se dorea o tranșă mai mare pentru a se fi mai puțină muncă și a se câștiga mai mulți bani tre- trebuie să nu există doar doi intermediari naționali, mai ales dacă luăm în considerare și împărțirea inegală, împărțirea geografică care există. Nu are de a face neapărat cu programul, ci cu faptul că există doar două. Exist, există câte în țări mai mici, cum sunt România și Ungaria, nu există intermediari naționali și atunci uh, companiilor le e mai greu să apeleze la acest tip de împrumuturi. O a doua întrebare importantă despre tranșele despre care tocmai am vorbit. Dacă ne dorim să fie implicate mai multe IMM-uri și am spus despre, am vorbit deja de acest lucru, atunci tranșele trebuie să fie mai mici. Un IMM are un anumit număr de angajați, un, niște venituri uh, care se încadrează în anumite plafoane. Și ținând cont de acești factori, ar trebui ca tranșele să fie micșorate. Sau, să spunem, e un instrument de inovație la nivelul Uniunii Europene, și aici uh, se pot um, implica doar IMM-urile foarte dinamice, restul vor rămâne pe din afară. Se poate acționa și așa, e o decizie politică. Un alt uh, punct important din punctul meu de vedere e următorul. Atunci eram dispuși să dăm 500 de milioane într-o primă instanță și apoi încă 500 de milioane din programul de cercetare. Din punct de vedere economic, trebuie să vedem care sunt costurile, în legătură cu oportunitățile pe care le avem. Putem să luăm acest un miliard și pentru a finanța investi, inovația în cercetare, dar în același timp luăm un miliard din program pentru cercetarea clasică. Pe viitor va trebui pentru comisar să existe o răspundere politică dacă ne dorim o creștere de buget atunci trebuie să avem grijă la viitorul acestui program, să vedem exact că, că e finanțată și partea de inovație. E o decizie politică și de aceea am spus că e important ca doamna comisar și direcția generală să vadă exact ce își doresc pe viitor, ce parte să aibă inovația și ce parte cercetarea clasică. Un ultim punct. Cred că e important să verificăm din nou ce influență are inovația. Să ne gândim la Philips, o mare companie europeană. E doar un exemplu, puteam să folosesc și altul. își finanțează costurile de finanțare, acest, de inovație aceste companii de, de la 11 la 13% prin fonduri proprii. Însă, orice inovație din bugetul lor trebuie să fie și refinanțare, din nou în procente de 11, 12, 13%. Companiile mari au această tendință să se folosească de asemenea instrumente, să vedem ar trebui să vadă dacă prin ele într-adevăr se poate asigura un nivel mai înalt de inovație. Însă trebuie să fac o comparație între factorii interni și cei externi, să se vadă dacă într-adevăr acest instrument este bun pentru companiile mari. Nu vreau să am o atitudine negativă, dar sunt întrebări la care trebuie să găsim niște răspunsuri. Pe timpul crizei, acesta a fost motivul pentru care s-a folosit uh, instrumentul în acest fel, astfel încât firmele să își poată acoperi costurile cu inovația. Se luau aceste împrumuturi de pe piața de capital. Însă întrebarea următoare, într-o situație economică normală, nu vorbim oare doar de o subvenție în legătură cu costurile de investiție sau e într-adevăr vorba de un instrument care stimulează noile proiecte? Trebuie să vedem exact criteriile de care se, țină, se ține cont s-au dat uh, definiții astfel încât a fost ușor să se pună în mișcare sume mari de bani și să câștiga mai mult de pe urma unui asemenea credit. Deci trebuie să vedem exact care sunt condițiile pentru asemenea împrumuturi și care este valoarea adăugată care reiese de aici. Toate aceste lucruri trebuie analizate. Cred că întrebările ce le-am pus atunci au dus la o diferențiere în cadrul instrumentului. La început a fost o idee foarte bună, cu fonduri mari, însă nu era nimic în spate. Acum avem în sfârșit un instrument care funcționează. Însă acum trebuie să spunem că vom da cele 500 de milioane doar atunci când Direcția Generală ne spune exact ce se va întâmpla în viitor, cum va arăta bugetul pe viitor pentru că am luat un miliard din cercetare și un miliard a ajuns în această parte legată de inovație și a mers spre industrie. S-ar putea să fi fost un mod corect de a proceda, însă nu e o direcție pentru viitor, pentru că așa ne vom tot atinge de bugetul de cercetare pentru a finanța asemenea instrumente. O creștere a fondurilor pentru acest instrument ar trebui să vină din fonduri suplimentare și nu luându-se din fondurile pentru cercetare clasică. Vă mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy. Eh, mulțumesc, doar câteva observații. Doamna Mann a explicat despre ce e vorba, ne-a spus că e un mare succes E președinte a Comisiei de Evaluare, dar vedem că face o pledorie pentru instrumentul însuși pe care îl apără. Deci acest instrument cu totul nou, care a strâns multă reticență și multă opunere, pentru că era vorba de a retrage niște sume foarte mari din bugetul Uniunii Europene pentru a le încredința băncii europene pentru investiții. Vedem că acest efect de pârghie, acest efect de levier, de multiplicare e foarte mare. În perioada respectivă, credeam că ar putea consolida infrastructura de cercetare și că mulți bani din cercetare vin de acolo. Și acum ce vedem prin instrument? Că infrastructura este remorca. Ah, colegul a pus o întrebare pe care aș vrea să o întăresc și eu. Marile întreprinderi vor fi refinanțate, deci pentru ele e o chestiune simplă. Și atunci, care este valoarea adăugată, care este plus valoarea pe care o aduce pentru noi, pentru Uniunea Europeană? pe care n-am putea să o obținem altfel. Și cred că ar trebui să ne îndreptăm de asemenea spre fondurile structurale. Ar trebui să luăm totul de la cercetare. În ce privește inovațiile, n-am întregul raport, dar există aici o pagină unde sunt 10 puncte Vedem ce e în partea de sus, ce e în partea de jos. În partea de jos sunt inovațiile. Ar putea face eventual apel la fondurile structurale. E nevoie de creativitate pentru perioada actuală și nu doar pentru viitor. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-mi exprim bucuria că stimata mea colegă este astăzi aici cu noi în Parlamentul European nu doar uh, de aceea mă bucur și pentru că ne stă astăzi la dispoziție ca expert doamna Erica Mann. Este un semn de calitate. Așa că, dragă Erica, mă bucur foarte mult că am ocazia să te revăd. Am și o întrebare care a fost deja atinsă de antevorbitorii mei o vedeți și în formă scrisă și anume despre definiții, cum sunt acestea definite, nu s-a putut ajunge la IMM-uri și colegii mei au spus, au vorbit despre anumite organizații interme- intermediare în statele membre. Dacă există aici vreo posibilitate pentru a crește fondurile în acest domeniu. Eu cred că, într-adevăr, s-ar putea acționa așa și experții par să fie de aceeași părere. Și apoi, vreau să spun ceva ce m-a surprins foarte mult, despre care a vorbit și colegul Fănisteroi, și anume despre cercetarea în infrastructură ne așteptam la cu totul altceva și poate că ar trebui să existe o legătură mai clară. Discutăm acum în Parlament despre euroobligațiuni, din nu discutăm cum finanțăm organizațiile de cercetare în Europa, ci și ce se întâmplă în infrastructura pe, de, pentru energie și credem că ar fi foarte, de, foarte important să ne folosim de această posibilitate pe care o avem. Credeți că acest uh, instrument în alte domenii nu a avut o implicație foarte importantă? Probabil că ar trebui să vedem exact uh, unde se pretează acest instrument și ce trebuie modificat astfel încât acesta să fie mai atrăgător. Mulțumesc, doamna Madruel. Muchas gracias, señor presidente. Señora Manning. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Mann, e o plăcere deosebită să vă revedem în această după-amiază. Felicitări eh, ambilor autori pentru munca dumneavoastră. Eh, voi citi eh, cu atenție acest document. Spre deosebire de domnul Elder, nu sunt surprinsă. Știu că sunt niște oameni străluciți ca dumneavoastră și în rândurile socialiștilor, în domeniul economiei, dar și în alte domenii. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor, RSF, e un instrument extrem de interesant care a funcționat destul de bine și ar trebui să continue în programul cadru 7. În baza informațiilor de care dispunem și cum ați confirmat și dumneavoastră, am avut impresia că a funcționat bine pentru anumite tipuri de proiecte, mai ales pentru marile proiecte de tip industrial sau proiecte de anumite dimensiuni. Poate că n-a mers la fel de bine și pentru IMM-uri. Dumneavoastră v-ați referit la exemple concrete de grupuri de IMM-uri care includ și companii mai mari și în acele cazuri a funcționat bine, dar n-a funcționat bine cu grupurile de cercetători care poate se implică în proiecte mai riscante, care sunt riscante, dar sunt de calitate. Ați vorbit și despre participarea IMM-urilor, dar aș vrea să știu ce idei aveți în legătură cu promovarea acestora. Acum îi voi da cuvântul doamnei Iman și apoi domnului Zöt pentru a răspunde. Încercați să răspundeți pe scurt. Da, voi încerca să răspund cât mai scurt, mă voi ocupa acum de o parte din întrebări și apoi colegul meu va răspunde la întrebările care vor rămâne. În primul rând, vă mulțumesc că sunteți de părere că am acționat într-un mod corespunzător. Ne bucurăm să, că dumneavoastră considerați așa. Întâi să le răspund domnului Eller și doamnei Angelica Nibler. Voi uh, compacta două puncte. Voi avea atenție ce spun. Trebuie să fim atenți cu acest termen, industrie, inovație. Dacă aruncăm o privire, o privire atentă, putem vedea că o mare putem vedea exact care sunt aceste proiecte și că acestea sunt cele care acoperă golul care exista până acum în uh, trecut. Banii erau investiți în cercetare, cercetare, cercetare și până la urmă s-a ajuns într-un punct mort în Uniunea Europeană. Cei care puteau să se folosească de fonduri de pe piață s-au găsit dintr-o dată singuri. Acest gol a fost acoperit indiferent că ne referăm aici la universități sau la firme, cred că trebuie să avem grijă la implicațiile economice de cercetare aici. Acest procent uh, pentru inovație cred că ar fi undeva la 50-60%, însă trebuie să calculăm cu exactitate. Cu siguranță vă voi putea spune mai târziu aceste proporții. Un al doilea punct, întrebarea legată de IMM-uri. Există două instituții independente care se vor uh, implica în anul 2010, dar am vorbit și despre grupurile de IMM-uri. Există aproximativ 40 de IMM-uri în aceste grupuri. Deci, la Medinvest, dacă mi-amintesc bine, există 5 IMM-uri implicate, un grup de 5 IMM-uri. Probabil că așa vor arăta lucrurile. IMM-urile au nevoie de un anumit spațiu de acțiune când vorbim de sume ridicate. În um, cadrul științelor sociale sau în cadrul energiei, aici uh, joacă un rol important, dar au nevoie de o anumită arie de acțiune. Probabil când vorbim de sume atât de mari, trebuie să ne folosim de intermediari, însă nu trebuie neapărat să fie niște bănci partenere. Acești intermediari pot să fie și niște bănci locale, care au resursele de care e nevoie și se pot implica, dar lucrurile vor fi mai dificile. De ce e situația așa? Să nu uităm care e situația acestor bănci intermediare sau bănci partenere care au luat ființă în ultimii ani nu au vrut să își piardă ratingul de 3A, așa că nici nu au vrut să se atingă de astfel lucruri care presupun un risc ridicat. Dacă făceau acest lucru, și-ar fi pierdut ratingul. Nu era sigur dacă își vor recupera investiția, pur și simplu era prea riscant pentru ele. Când situația economică se va relaxa, atunci și acest factor va cunoaște o îmbunătățire. Despre infrastructură va vorbi colegul meu și despre universități. Permiteți-mi, domnule președinte, să încep cu ce a spus domnul Ele în intervenția precedentă. Într-o anumită măsură este acea schimbare de paradigmă și în ce privește acest instrument și din punct de vedere al schimbării de paradigmă e foarte greu de evaluat Acum, care ar putea fi implicațiile pe termen îndelungat în ce privește aceste granturi și am luat notă, pentru că aici evaluăm uh, la jumătate de termen, dar e un instrument uh, pus în mișcare de cerere. E vorba de părțile care firmele mari, lipsa de infrastructură sau lipsa de IMM-uri arată cum e perceput de către piață instrumentul și ne dă niște indicii în ce privește unele recomandări. Mai întâi în ce privește IMM-urile, facem mai multe recomandări care merg pe linia acelei tranșe de 7,5 milioane. Eric a spus că e prea mare ca să intervină IMM-urile, trebuie să găsim alternative. A fost o propunere foarte concretă cu acronimul Frisbee, inclusă ca alternativă în raportul nostru legată de ce a spus domnul Van roi fondurile structurale, i-a spus și alte inițiative care ar putea într-adevăr să fie. Nu trebuie să aștepte până în 2013, aveți perfectă dreptate. Aici s-ar putea implementa fondurile structurale mult mai direct, ca intermediari, bănci locale, în relația cu RSFF și facem aceste recomandări. În încheiere, apropo de infrastructură, tot ceva legat de cerere. Avem 250 de milioane care ar putea părea o sumă mare, dar nu în comparație cu ce s-a așteptat din partea dumneavoastră. Cred că și în această privință schimbarea de paradigmă care mergă spre finanțare completă în infrastructură ar putea fi ceva prea brutal. Cu alte cuvinte, partajarea riscului ar trebui să fie de natură diferită când avem de-a face cu infrastructura. e foarte greu să ai venituri permanente din infrastructură pentru a rambursa împrumutul. Multe dintre aceste elemente de infrastructură sunt în cercetări fundamentale, unele sunt pentru implicații industriale care aduc venituri și permit o rambursare a împrumutului, dar poate nu în baza în care a fost proiectată RSFF. Am făcut mai multe propuneri și veți găsi în raport principiile importante ce s-a discutat și cu Comisia și BEI, că utilizarea finanțării de la Comisie ar fi mai mult în direcția primei pierde pentru o perioadă sau o finanțare de la Comisie pentru ce e de riscul mai mare. Aceasta corespunde, după cum s-a spus, puțin cu asta. Nu știm exact unde anume este partajarea adecvată a riscului în ce privește finanțarea infrastructurii. Ce a spus și doamna Nible, trebuie să vedem acum e momentul să corectăm pe aici, pe acolo instrumentul în ce privește unele dintre trăsături unde piața a arătat clar o lipsă de interes pentru acest instrument. Mulțumesc. Universității. Aceeași trăsătură, acolo e și mai complicat, sunt reguli în diverse state membre care nu permit universităților să apeleze la finanțare prin împrumuturi, ca atare și instrumentele BEI care nu sunt în categoria RSFF, care sunt utilizate de universități britanice pe scară largă de la BEI. Deci e o situație cu totul diferită și, nu un mod surprinzător, Institutul de Cercetare Karolinska legat de activități medicale, cercetare în sănătate are venituri pentru a rambursa o parte a finanțării prin împrumuturi, cum ar fi și RSFF. Mulțumesc. Ford Mulțumim, doamna Ford dorește să adauge ceva. Dacă din nou vă dau cuvântul tuturor, vom avea o problemă. Mă scuzați, îmi pare rău, am avut de votat într-o altă comisie, am niște întrebări rapide, ceva ce nu am înțeles. Pe prima pagină din prezentarea dumneavoastră spuneți că nu e vorba de granturi sau de împrumuturi subvenționate pentru că se generează o rata dobânzii pe piață. Mă întreb ce fel de piață își asumă un asemenea risc la un asemenea preț. Se folosesc bani publici pentru așa ceva sau nu? Pentru mine, acest termen financiar, din punct de vedere financiar, nu prea are sens. E vorba de bani publici oferiți pe o piață care nu e pregătită. Observ că un sfert din fonduri au mers la un stat membru până acum. Așa apar lucrurile pe împărțirea de proiecte aprobate. Există o concentrare în anumite state membre. Se întâmplă acest lucru pentru că alte state membre nu s-au implicat încă sau există niște reguli care le împiedică uh, pe alte, membre stat, pe, pe alte state membre. E deschisă tuturor statelor membre. Să nu uităm, s-a început în anul 2007, s-a început foarte greu în primii ani. Dacă vă uitați, 19 state membre sunt acoperite. Ne-am dorit să fie 27, dar ca un prim semn e un uh, rezultat pozitiv, nu aș spune că e unul negativ. Observați că Germania este foarte activă și există multe argumente pentru acest lucru. Nu putem intra în detalii din cauza timpului, dar aș dori să vă spun tot ce vă interesează, poate față în față. Am dat un exemplu, Franța. Franța are un instrument similar, un instrument național, e puțin uh, diferit, dar probabil de aceea observăm cifra mai mică pentru Franța. Și apoi, în legătură cu acest instrument financiar, să nu uităm, un acel un miliard care vine din bugetul comuni comunității europene este o garanție. Nu este folosit, se va folosi doar într-un caz de eșec sau când vor crește ratele dobânzilor. Celelalte miliarde sunt strânse de pe piață. Nu e vorba de bani publici, nu există nicio îndoială aici. Banca Europeană de Investiții avem un domn prezent în sală acum, e vorba despre bani de pe piață. Dar, într-adevăr, vorbim despre un miliard. Domnul președinte, vă mulțumesc un punct uh, procedural din partea domnului Grier. Eiler, am o întrebare pentru domnul președinte. Pe parcursul trialogului am formulat o scrisoare în legătură cu cea de-a doua tranșă și cum este aceasta prevăzută în buget. Noi suntem cei care, pe parcursul trialogului, ne-am ocupat, de, ne ocupat de acest aspect. Domnul Chichester și mai mulți colegi au fost implicați. Întrebarea următoare. Trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă ce se va întâmpla în cadrul Comisiei de Bugete, care vor spune s-a făcut deja evaluarea la mijlocul termenului, însă E clar că există această evaluare, iar după ea banii vor fi puși la dispoziție. Rezerva era aceasta, că există o evaluare la mijlocul termenului și apoi se vor hotărâ dacă se pun disponibile sumele sau nu. Trebuie să vedem exact cum ne ocupăm de acest aspect. Da, voi ține cont de ceea ce ne-ați spus, voi discuta cu coordonatorii și va apărea ca un punct pe ordinea de zi. Vă mulțumim pentru observație, secretariatul va verifica, iar apoi vom discuta la reuniunea coordonatorilor acest aspect. Vă mulțumesc, mulțumesc doamnă Erika Man, domnule Zete, toate cele bune și așa mai departe. Mulțumim frumos. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică. Am mai discutat despre acest subiect, acum discutăm despre amendamente. Domnul raportor se află aici. Multe amendamente înseamnă un interes crescut, dar înseamnă și muncă. Domnule Benson, aveți cuvântul. Tak, herr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 E nevoie aici să garantăm aprovizionarea. Nu voi vorbi despre detalii acum, pentru că deja am discutat uh, despre acest raport în uh, sânul comisiei uh, noastre. Știm cu toții că eficiența energetică reprezintă un element important. Și toate acestea au dus la un total de 422 amendamente. Toate amendamentele abordează toate domeniile, taxa energetică, politica de producție, transportul, băncile verzi și așa mai departe. Sunt uh, și amendamente în ceea ce privește decuplarea și în legătură cu operatorii, cu sistemul de distribuție. Sunt amendamente care duc și la controverse. Știm că există piețe energetice care sunt aproape globalizate, sunt și puncturi de, puncte de vedere divergente. Și asta în legătură cu obiectivele eficienței energetice. Există 17 amendamente la uh, primul aliniat, deci 17. Șapte dintre acestea uh, ridică niște obiective contradictorii. Pe de altă parte, e dificil să existe un acord asupra acestor puncte. Obiectivele acestea necesită niște instrumente eficiente și N-ar trebui să limităm lucrurile. Grupul uh, PPE este pentru obiectivul comunitar care trebuie să fie pus în aplicare, că va fi obligatoriu sau nu. PPE-ul estimează că după o evaluare din partea Comisiei, am putea propune niște obiective individuale pentru uh, anumite state membre pentru că există planuri de acțiune privind eficiența în diverse state membre. De asemenea, trebuie să ne punem de acord asupra regulilor și să folosim bugetul limitat al Uniunii Europene cât se poate de bine. La alineatele 3 și 4 există amendamente de compromis uh, care se refer la directiva uh, privind serviciile energetice. Există de asemenea și amendamente în ceea ce privește uh, clădirile. Eu aș dori să ne concentrăm pe clădirile publice, de exemplu școlile, administrațiile și am luat notă de faptul că verzii, alde și uh, socialiștii doresc uh, ca totalitatea clădirilor să fie incluse. Punctul 20 vizează uh, directiva care uh, vizează conceptele ecologice. Cred că este o manieră eficientă pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Cred că acesta este cel mai bun uh, instrument. Evaluările comisiei uh, demonstrează faptul că pornind din 2020 vom putea obține 341 gigawatts pe an, ceea ce uh, corespunde consumului Italiei. Apoi avem uh, amendamentul 20, aliniatul 24, unde lucrăm la un amendament de compromis. Dacă am putea găsi împreună un instrument de finanțare inteligentă, cred că Comisia va ține cont de el. Există diverse modele de investiție pentru a o maxim în ceea ce privește economia uh, de energie și ocuparea forței de muncă. Liberalii și verzii au înaintat amendamente care vizează crearea uh, unor uh, bănci verzi. Nu știu dacă am înțeles în totalitate această propunere. Însă, bineînțeles, există experți care cunosc uh, investițiile verzi. Trebuie însă să ținem cont și de elementele economice aici. Aș dori să vă spun și că muncesc acum pentru găsirea unor compromisuri, pentru că împreună trebuie să transmitem un uh, semnal pentru ca Europa să devină mai competitivă în sectorul energetic și asta creând uh, locuri de uh, muncă în IMM-uri. Sunt de acord cu cei care spun că prețul energiei va crește în viitor. Am avut deja o dezbatere în legătură cu energia astăzi. Știm că există divergențe între diferitele grupuri politice și sper că vom putea să ne apropiem unii de ceilalți pentru a transmite un semnal Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Mai mulți colegi doresc să ia cuvântul. Începem cu raportorii din umbră, doamna Thompson. Mulțumesc, domnule președinte. La data de 12 decembrie 2008, atât Parlamentul cât și Consiliul au, au votat pe o decizie foarte importantă, și anume directiva privind energiile regenerabile. Era vorba de reducerea consumului în Uniunea Europeană și că o mare parte din consum trebuie să vină din resurse regenerabile. O mare parte a ocupat asigurarea ofertei. De ce a fost atât de important? A fost începutul unei noi politici energetice, dar a fost de asemenea cea mai mare și mai scumpă investiție din uh, Uniunea Europeană, aceasta asupra cărei am căzut noi de acord. Când analizăm această situație, trebuie să ne dăm seama că acest procent de 20% nu e un, uh, o cifră fixă, e 20% din altceva. Așa că noi avem o responsabilitate în legătură cu consumul nostru de energie trebuie să fim responsabili. E nevoie de eficiență energetică, astfel încât această directivă să fie cât de bună posibil pentru cetățeni. Trebuie să consumăm mai puțină energie. Pentru mine, lucrurile sunt foarte logice. Această directivă ar trebui să fie urmată de una privind eficiența energetică. Nu văd de ce acest lucru este controversat faptul că dorim să se cheltuie mai puțin bani pentru siguranța aprovizionării. De ce există aceste ținte care au forță juridică în directivă? Am văzut ce s-a întâmplat cu directiva în Uniunea Europeană și cu directive care nu aveau caracter uh, obligatoriu. Am văzut ce s-a întâmplat în aceste cazuri. Acum vorbim de 20 de procente eficiență energetică fără ca aceasta să aibă forță obligatorie. Ce se va întâmpla? Nu ne vom atinge țelul. Eu vin din Danemarca. Nu e un avantaj în sine, însă în Danemarca din anul 1979 nu am consumat energie mai multă consumul de, decât atunci. Consumul de energie e același, pentru că guvernul s-a axat pe eficiența energetică. Am lucrat mult în acest domeniu, dar nu am consumat mai multă energie și cred că ne-am putea folosi de această experiență în Europa pentru a economisi fonduri. Eficiența energetică este de asemenea o cale de a lupta împotriva epuizării resurselor energetice. Am auzit din Ungaria următorul lucru. În statele membre noi, 20% din uh, cei mai săraci locuitori ai țărilor își folosesc o sumă mare din venit tocmai pentru a acoperi costurile cu energie a caselor, aproximativ 75%, așa că trebuie să ne ocupăm neapărat de acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you. Um, I'd like to begin by thanking Mr. Benson very much for the job that he has done. Doamna Hol, aș dori să mulțumesc domnului Benson pentru activitatea uh, depusă. A fost uh, o muncă extraordinar de grea cu 428 de amendamente. Dânsul a adoptat uh, o abordare cooperantă și consultativă. Am avut o reuniune a raportor din umbră astăzi, mai avem una mâine dimineață și sperăm că vom putea avansa chiar dacă e nevoie de mai multe întâlniri, pentru a uh, pregăti votul din comisie, pentru că putem face multe. Am avut un uh, început bun, mai avem multe de făcut și uh, sper că vom reuși să clarificăm și detaliile în săptămâna turcoaz când noi practic n-ar trebui să fim aici. Compromisul ar trebui să acopere uh, viziunea mai multor grupuri politice, precum uh, obiectivele obligatorii, și sperăm că vom reuși să ajungem la aceste compromisuri. Există ceva ce putem conveni și sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Mens în legătură cu uh, importanța clădirilor publice. Cred că sectorul public poate da tonul și poate ajuta la crearea pieței uh, pentru a putea permite întreprinderilor mici să se stabilească și să înceapă să uh, ofere servicii de eficiență energetică. Sectorul public uh, poate să dea tonul și sectorul privat va urma. Însă, în ceea ce privește clădirile existente, în general, uh, discuția trebuie purtată, pentru că dacă nu, în 2015 uh, uh, vom avea foarte multe clădiri care irosesc la fel de multă energie ca și astăzi. Ar trebui să uh, creștem rata renovării clădirilor existente. Apoi, mecanismele de finanțare. Sunt de acord cu domnul Benson că acest domeniu este foarte important. Această activitate este uh, incom- completă în directiva care vizează renovarea clădirilor și de aceea trebuie stimulate statele membre să găsească o schemă de uh, finanțare pentru eficiență energetică. Există diverse modele în diverse state membre în acest moment și cred că așa se transformă posibilitățile pentru uh, întreprinderi. În ceea ce privește transportul, avem uh, multe amendamente și sper uh, că am putea avea anumite amendamente de compromis uh, detaliate și să nu includem totul într-un singur uh, amendament. Mai bine să avem un text detaliat care să fie realmente util și care să conțină sugestii explicite pentru comisie. Și aceasta pentru a ne asigura că comisia știe ce dorim de la ea și cred că ar trebui să continuăm să solicităm Comisiei să vină cu anumite idei înainte de uh, reuniunea șefilor de stat de pe 4 februarie, pentru că dorim să fim parte din uh, procesul care influențează rezultatul acelei uh, întâlniri. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Euh, Domnul Jadot. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să subliniez calitatea cooperării pe care am avut-o cu domnul Benson. Cred că asta se va uh, vedea și în raportul final, sper. Deja de câteva săptămâni uh, avem o colaborare foarte constructivă și e clar că rezultatul va fi pozitiv. Colegii mei socialiști și liberali au exprimat foarte bine care este starea discuției. Avem divergențe în legătură cu anumite puncte, mai ales în ceea ce vește uh, un obiectiv um, obligatoriu în ceea ce vește eficiența energetică. Domnul Benson a reamintit uh, poziția PP-ului uh, dânsul ca raportor trebuie acum să judece care este starea acestui compromis, dacă va fi unul majoritar în cadrul acestei comisii. Apoi, care este sensul unui raport uh, din propria inițiativă? Eu cred că un astfel de raport uh, nu este un regulament, uh, prin urmare, mi se pare că mai întâi trebuie să transmită un semnal politic. Pe 4 februarie știm că va avea loc un summit important care va discuta această problemă și cred că raportul trebuie să ofere o anumită perspectivă și uh, noi, prin amendamentele noastre, practic, uh, sugerăm să uh, existe și un plan de acțiune în ceea ce privește eficiența energetică după 4 februarie pentru a fi sigur că o evaluare și un plan de măsuri vor fi la dispoziția șefilor de stat care se vor reuni. Apoi vorbim despre revizuirea directivei care vizează serviciile energetice înainte de vara lui 2011. Cred că în ceea ce privește clădirile, de asemenea, trebuie să transmitem un mare semnal politic în acest uh, raport. Din acest punct de vedere, așa cum ne-a explicat uh, domnul Benson, poate că raportului uh, lipsește o anumită ambiție. Poate că dacă vorbim despre clădirile publice, nu transmitem exact semnalul politic pe care îl dorim. Poate ar trebui să vorbim despre totalul clădirilor cu anumite obiective foarte precise uh, pentru 2011 și poate ar trebui ca până în 2040 să stabilim că toate uh, clădirile uh, ar trebui renovate. Prin acest raport am putea transmite niște semnale politice puternice uh, din partea Parlamentului către șefii de stat și de guverne. Mulțumesc. Doamna Kolarska-Bobinska. Mulțumesc, Raportul nostru este cu siguranță un mesaj pe care îl putem uh, transmite, însă nu putem uh, să reparăm uh, toate casele cu el. Clar că aici se demonstrează ambiția obiectivelor noastre. În același timp, trebuie să facem față realității că noi nu ne îndeplinim angajamentele asumate. În această dimineață am votat pentru anumite obiective obligatorii și a trebuit să păstrăm obiectivele pe care le avem. Pericolul este să avem un raport după altul. Cred că comisia noastră ar trebui să aibă o singură opinie, să vorbească cu o singură voce. Ar părea bizar să spunem un lucru într-un raport și cu totul altceva cu ținte uh, obligatorii într-un alt raport. De aceea aș insista să acționăm uh, într-o manieră coerentă. Și aceasta mai ales uh, că ambele rapoarte vor fi dezbătute în uh, februarie de șefii de stat și de guvern. Când vorbim despre obiective obligatorii în grupul nostru, uh, spunem că va fi greu de implementat uh, un astfel de proiect. E clar că ar fi unul ambițios, însă greu de pus în practică, pentru că nu există deocamdată o metodologie comună pentru măsurarea eficienței energetice. Cum uh, vom putea noi măsura că acest obiectiv este îndeplinit? ar trebui să spunem uh, obiective obligatorii, uh, ținte obligatorii, doar dacă acestea sunt măsurabile. Nu avem nevoie de legi care să fie lipsite de uh, conținut. Domnul Șemanski este următorul. Mulțumesc. Grupul nostru politic apreciază nu doar metoda de cooperare aleasă de domnul raportor, care este foarte bună, ci și uh, uh, rezultatele cooperării. Dacă ne uităm astăzi la amendamentele de compromis, pot să spun că mai ales în ceea ce privește principalele controverse, suntem de acord cu abordarea raportorului. Compromisul care vizează țintele obligatorii pare să se miște considerabil în uh, direcția unei anume specificități și se încearcă evitarea unor ținte care uh, să fie astfel doar uh, prin nume, care să arate bine pe hârtie și care însă să nu poată fi îndeplinite. Însă mai există și uh, aspecte mai grave, mai serioase. Folosirea aceleași metodologii în toate statele membre uh, ar putea să ne facă să înțelegem că costul uh, eficienței energetice ar putea fi suportat diferit de diferite state membre, uh, care evident se află în situații diferite în acest uh, moment. Prin urmare, formularea de la compromisul 7, care ia în considerare punctul de plecare, situația individuală a fiecărui stat membru, reprezintă niște cerințe fundamentale pentru fiecare text, pentru orice fel de text, pentru că trebuie să ne asigurăm că aceste cerințe sunt uh, echitabile și că ele vor asigura o distribuție eficace și corectă a costurilor. Și aceasta mai ales atunci când vorbim despre un subiect atât de important precum eficiența energetică. Grupul nostru politic uh, apreciază și celelalte domenii de compromis, uh, incluzând uh, aici și abordarea îngustă vis-a-vis -vis de modernizarea clădirilor publice, indicatorii privind diverse tipuri de combustibil. E clar că toate acestea ne fac să privim favorabil aceste compromisuri. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvântul domnul Scula Vahis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să sprijin raportorul în ce privește acele ținte obligatorii. Mi se pare o chestiune foarte importantă pentru că lucrul de care de obicei nu vorbim este că la eficiență energetică nu e doar problema schimbărilor climatice, a securității, aprovizionare cu energie, ci și probleme în care piața nu face față. Eficiența energetică în clădiri sau în firme nu este eficientă pe plan economic. Există motive ca noi să intervenim chiar dacă n-ar fi chestiuni legate de schimbările climatice sau de securitatea aprovizionării cu energie. În plus, avem argumente și în ce privește eficiența energetică. Când stabilim ținte obligatorii pentru panourile solare sau uh, unitățile eoliene, avem, stabilim ținte pentru produse industriale care după 10 ani probabil vor fi produse în China. Și locurile de muncă se vor muta și ele în China. În timp ce dacă punem ținte mobile cu privire, uh, obligatorii cu privire la eficiența energetică, vorbim despre locuri care pot fi apărate, locuri de muncă ce pot fi apărate și care vor rămâne aici în Europa. Deci sunt multe motive, de natură economică, ecologică și de securitatea aprovizionării cu energie să promovăm ținte obligatorii. Și în acest moment avem ținte obligatorii privind energiile regenerabile, dar nu în ce privește eficiența energetică. Și asta nu este logic, nu are sens. Mulțumesc. Uh, acum colegul Vidal Cuadras. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și dumneavoastră, ceilalți, am citit cu atenție amendamentele de compromis propuse de colegul nostru, domnul Benson, care e și raportor. Mai întâi vreau să-i mulțumesc și raportorilor uh, din umbră pentru devotamentul cu care au muncit în ultimele săptămâni. Am auzit aici două cuvinte în această după amiază, două cuvinte cheie. Unul pronunțat de Vita Tom, logică, și al doilea cuvânt, ne-a fost oferit de un coleg care se referea la ambiție. Desigur că sunt în favoarea logicii și ambiții, dar în sens european. Pentru că ambiția în sarcina noastră de membri ai Parlamentului European, ambiția trebuie să fie compatibilă cu realitatea. Și logica în sens european e o logică ce îmbracă mai multe aspecte. Stabilitate financiară, o logică de mediu, de stabilitate financiară, o logică de progres tehnologic și sunt multe forme diferite de logică. Și, Brita, sunt convinsă că nu pretinzi că tu deții monopolul logicii. Haideți să fim atunci ambițioși, dar întotdeauna în așa fel încât să fie ceva compatibil cu realitatea, să dăm dovadă și de logică, dar ținând cont de faptul că logica noastră are multe fațete și nimeni nu deține monopolul suprem al logicii. Cu aceste avertismente, așadar, salut în special uh, activitatea aceste compromisuri propuse în acele amendamente M-a interesat, de exemplu, promovarea CHP în toate abordările, în altă eficiență, încălzire centrală și districtuală și așa mai departe. De asemenea, modificările propuse în ce privește renovarea clădirilor, care mi se par foarte la obiect. Și în fine, Trebuie să mi exprim acordul cu amendamentul de compromis propus la alineatul 1. În primul rând, pentru că această propunere este ambițioasă pentru o evaluare profundă a situației implementării și implică multe eforturi pe termen scurt, care o să ne dea ce e necesar pentru a face pași individual pentru eficiență energetică în special de statele membre, în vederea acelui Consiliu de Energie de pe 4 februarie. Și, în fine, și mai important, pentru că acest alinat e formulat astfel încât să lase libertate suficientă pentru tot și pentru fiecare să acționeze după ce Comisia va publica evaluarea deja menționată. Consider că planul de acțiune ar trebui să ne dea linia directoare necesare, limpezi, în legătură cu ce, cum și când să facem pentru a ne atinge obiectivele de a mări eficiența energetică cu 20% până în 2020. Menționarea țintelor individuale permite flexibilitatea necesară pentru a acționa în ce privește produsul, procedura, deci aveți o gamă largă de posibilități. Și mai e un aspect despre care aș dori să insist. Reducerea consumului de energie ca soluție pentru a atinge obiectivele de eficiență energetică e o abordare foarte riscantă. Eficiența face, înseamnă să faci mai mult cu mai puțin mai multe rezultate. Vă rog să fiți foarte atenți pentru că e un concept foarte important. Dacă vrem să avem o piață energetică competitivă, eficiență, element cheie, dar reducerea de consum în termeni absoluți ar putea să fie în contradicție cu această aspirație. Deci vă rog să fiți atenți. Să nu fim uh, prizonierii unor prejudecăți ideologice sau ale frumuseții anumitor curente filozofice. Suntem unde suntem, suntem europeni și Europa e a consensului. Consensul înseamnă concilierea intereselor diverse, să nu uităm de asta. Și această propunere, exact asta este, sau face o propunere în direcția consensului. Și atunci este rezonabil că am adoptat în această dimineață la raportul colonsca bobinska Și acum o să ne contrazicem singur într-un raport care elaborează o parte a unui raport general? Lumea nu o să ne mai uh, privească cu seriozitate. Pentru că, de fapt, am adoptat azi dimineață o propunere și singurul lucru, sunt convins că putem să-l facem acum, este să dăm dovadă de consecvență și coerență cu ce am făcut dimineață. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Piper are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima săptămână, am, săptămâna trecută, am uh, stabilit în Parlament să plătim un procent de 60% pentru angajații din Uniunea Europeană. Am discutat despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 20%. Ne dorim 20% energii regenerabile, acum dorim 20% economisirea energiei. Ar trebui să reușim să oferim cu 20% mai multe locuri de muncă. Așa multe probleme ar fi rezolvate, dar să lăsăm gluma deoparte. Cred că între timp am ajuns la o limită. Avem foarte multe procente, dar ne scapă din vedere costurile. Nu observăm ce ne spun statele membre implicate, companiile implicate, familiile care trebuie să plătească costurile crescute pentru energie. Acum avem o strategie care uh, are niște țel, trebuie să aibă și niște țeluri obligatorii în ceea ce privește energia. Nu s-au luat niște hotărâri în câteva ore. Doamna Bobinska avea dreptate. Ne-am propus o strategie energetică până în anul 2020. Aici s-a dat dovadă de soluții foarte creative. Acestea au fost scoase în evidență. Pentru mine această temă este una foarte importantă, aceasta legată de țelurile obligatorii pe care le avem acum. Și acestea apar în raportul, lui dom- în raportul domnului Branson. Însă nu e foarte clar ce se dacă această directivă a fost implementată în statele naționale. Implementarea nu a fost evaluată. Avem multe posibilități la nivel european astfel încât să punem niște presiuni și asta încă înainte ca un act normativ să fie implementat. Ar trebui să ne folosim de toate posibilitățile pe care le avem și care apar și în raport. Aceasta e o temă importantă pentru noi, care, o, un subiect în care trebuie să ne folosim și de creativitate. Urmează domnul Ghirec. Przewodniczący. Króciutko. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să spun câteva cuvinte despre declarația domnului Benson. Sunt de acord cu abordarea diferențiată din diverse țări, pentru că fiecare țară, pe plan individual, are nevoie de o soluție individuală. Sunt diverse niveluri de dezvoltare economică. Toate acestea în ce privește clădirile, construcțiile. Poate că colegii occidentali nu știu mare lucru despre asta, dar în noile state membre, inclusiv în Polonia, în România, Slovacia, Cehia, noi avem blocuri eh, cu multe etaje de locuințe care ar putea fi modernizate, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea eficienței energetice, ceea ce poate nu e înțeles pe deplin din ce ne-a spus raportorul. Cea mai bună cale de atingere a eficienței energetice este prin uh, tehnologie. Koledzy w większości au în to drugie aspekt. Există diverse aspecte ale eficienței energetice. Majoritatea, din păcate, insistă prea mult pe aspectele economice, dar există și aspecte de eficiență tehnică care sunt uh, esențiale. Cu alte cuvinte, cât din uh, inputul de energie e folosit tocmai pentru energie. Și totul decurge de aici. Trebuie să vă spun că, din păcate, pachetul energie-climă pe care, în mod regretabil, am adoptat anul trecut și, în special, raportul Davis privind CCS sunt un obstacol în calea dezvoltării energiei pe bază de cărbune și nu înțeleg de ce, pentru că cărbunele poate să genereze în mod extrem de eficient energie, 60 sau 70 sau chiar 80% ca randament și v-aș uh, uh, ruga să vă schimbați părerea, pentru că ce încercăm să facem este să consiliem comisia și vă spune că mai degrabă ar fi ar trebui să cerem comisia să examineze această posibilitate. Doamna Thompson, e adevărat că există sărăcie energetică și în țara mea 40% dintre cheltuielile pe gospodării merg spre energie. Nu 10% ca în Europa Occidentală, ci 40%. Și asta e ceva la care să vă gândiți. Er eh, Domnul von Nistelrooy, vă mulțumesc, mulțumesc pentru documentul pe care îl avem în față. Cred că ajungem acum într-o nouă fază. Vorbeam despre acele aspecte care sunt obligatorii. Ar trebui să vedem exact care sunt instrumentele pe care le-ar putea folosi mai bine statele membre. Asta trebuie să reușim să facem. Majoritatea criteriilor ar fi suficiente. Însă, în planurile de eficiență ale statelor membre, trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu ele, cum sunt acestea prelucrate. Comisia și statele membre trebuie să comunice mai bine lucrurile, trebuie să se miște mai bine. În această direcție ar trebui să mergem, în loc să analizăm planuri individu individuale. Colegul Vidal Quadras a avut dreptate în ceea ce a spus, trebuie să acționăm la nivel comunitar și nu fiecare pentru el. Astfel, la nivel comunitar, inovația poate să fie foarte folositoare. Avem multe de câștigat. Tehnologia ne poate ajuta foarte mult în acest sens. Multe lucruri sunt posibile. Însă, criterii obligatorii nu sunt suficiente. Vă mulțumesc frumos, domnule Benson. Doriți din nou să luați cuvântul? Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am auzit, există, au, am auzit multe comentarii interesante pe care le-am ascultat. În următoarele zile vom lucra din greu, așa cum văd, încă mai avem mult de lucru până vom găsi o linie comună pentru Comisia ITRE, însă voi face tot ce pot pentru a găsi această direcție comună. E o temă foarte importantă pentru Europa, pentru capacitatea noastră de competiție pe viitor și ca ocazie de a crea noi locuri de muncă. Am ascultat cu atenție și vom încerca să găsim o soluție până la următoarea reuniune la Comisia ITRE. Avem câteva reuniuni în următoarele zile și vom face acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mult noroc! Bun. Atunci uh, anunț următorul punct de pe ordinea de zi, termenele se cunosc deja. la 9 noiembrie va avea loc votul. Următorul punct e ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. Domnul Jado este raportor, așa că îi voi da cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Un moment. Am uitat să întreb dacă comisia vrea să ia cuvântul la tema privind eficiența energetică. Aveți ceva nou de adăugat? Mă scuzați, am sărit peste acest punct. Comisia are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Pe scurt. First of all, thank you very much. În primul rând, vă mulțumim foarte mult pentru acest proiect de raport. Comisia îl studiază cu mare atenție. Foarte multe dintre ideile care au fost introduse în raport se aliniază cu modul de gândire al Comisiei. E de asemenea important să știm că momentul e unul foarte potrivit. Vom avea posibilitatea de a introduce idei care pot să fie avute în vedere în planul privind eficiența energetică care este pregătit acum. Întrebarea e următoarea, cum trebuie tratată eficiența în, la întâlnirea Consiliului European din februarie va fi una dintre, una dintre temele discutate acolo și se pot vedea deja primele propuneri venite din partea Comisiei în legătură cu strategia energetică 2020 e un punct de pornire pentru eficiența energetică. Ideile de aici vor pregăti calea pentru viitor. Des- cum se va dezvolta strategia în viitor. Vă mulțumim foarte mult! Comisia așteaptă cu nerăbdare raportul complet și toate comentariile din partea Comisiei ITRE. Mulțumim! Vă rog să mă scuzați că am uitat să vă dau cuvântul. Domnule Jado, aveți cuvântul, e rândul dumneavoastră. Și ne-am folosit de această pauză pentru a scrie cine se anunță la cuvânt. Rappel, donc, parce que... Mulțumesc, domnul președinte. În acest dosar au existat uh, discuții, reuniuni cu raportorii din uh, umbră, o reuniune care a fost extrem de uh, constructivă. Am discutat și pe e-mail, de asemenea. Vor mai exista, cred, și discuții viitoare, însă trebuie lămurite anumite lucruri vis-a-vis -vis de discut discuția anterioară. Se discută despre ajutoare de stat pentru a închide minele de cărbune necompetitive și uh, în Consiliu trebuie să existe unanimitate pentru a modifica propunerea Comisiei uh, în acest sens. Prima idee falsă pe care ar trebui să o eliminăm uh, pentru a evita o discuție falsă este chiar aceasta. regulamentul nu-și propune să închidă minele de uh, carbon, nu propune închiderea centralelor electrice pe cărbune și nu privează statele membre de libertățile lor de alegere sau de competențele lor în ceea ce privește amestecul energetic. Acest uh, regulament nu vorbește decât despre închiderea minelor de carbon necompetitive în într-o anumită manieră în care această închidere poate fi însoțită de uh, asistența europeană. Aceste uh, mine, practic, uh, cheltuie 3 uh, miliarde de euro anual în Franța și în Germania, cel puțin. Din 65 există probleme cu aceste mine și doar o mică parte din energia europeană este produsă de acestea. Prin urmare, nu riscăm să zguduim eficiența energetică. Conform evaluării de impact a Comisiei, Cărbunele polonez adesea este mult mai ieftin decât uh, cărbunele spaniol și în acest context uh, trebuie să înțelegem că nu vorbim despre închiderea minilor, ci de un plan de uh, a minilor ineficiente. O altă idee care trebuie eliminată. Acest regulament nu atinge problema uh, tehnologiilor eficiente pe bază de carbon. Acesta a fost un punct important în dezbatere, pentru că unii consideră că există o uh, piață viitoare pentru uh, cărbunul pur, dar oricum acest regulament nu atinge această problemă, atinge doar închiderea minelor necompetitive, pentru că există alte linii de uh, finanțare uh, care uh, atingă problema tehnologiilor legate de carbon. Și de fiecare dată am încercat uh, să amendez discuțiile pe care le-am avut pentru a clarifica toate aceste lucruri. Apoi, o a treia idee falsă aici. Ideea că acest uh, regulament ar putea viza ajutoarele pentru investiții. Cred că aici voi fi foarte clar. Nu este vorba în acest regulament de a permite statelor să investească în carbon, ci încă o dată să însoțească închiderea minelor necompetitive. Propunerea comisiei uh, o cunoașteți, ea merge până în 2014, când vine vorba despre uh, ajutoare de operare și până în 2026, uh, dacă vorbim despre uh, o însoțire din perspectivă socială sau uh, ecologică a închiderii acestor mine necompetitive. O a patra idee falsă, care cred eu e foarte importantă pentru că reprezintă inima dezbaterii, și anume cum putem uh, gestiona sectoarele în declin sau sectoarele care se confruntă cu dificultăți. Pentru că acestea există peste tot uh, în Europa, în domeniul textilor, siderurgiei, carbonului și așa mai departe. Cred că aici putem cădea de acord asupra ideii că trebuie neapărat uh, să consolidăm tot ceea ce poate permite recalificarea lucrătorilor. Trebuie să facem asta mai ales în zonele monoindustriale să găsim alternative la uh, minele de carbon care nu sunt competitive și cred că aici ar trebui să ne focalizăm discuția. Deci cum am putea să evităm uh, situația în care închiderea minelor uh, atrage după sine un deșert uh, economic și social. Foarte simplu, acum există și o rezervă vis-a-vis -vis de discuția pe care am uh, avut-o. Uh, Ceea ce am primit din partea Comisiei Europene este un compromis. Dacă aș uh, uh, asculta colegii verse, evident, uh, am fi pentru împiedicarea unui nou regim de derogări începând cu 2010. Ar trebui investiți banii provenind din ajutorul de stat doar în uh, reconversia um, respectivelor mine și recalificarea lucrătorilor. Această chestiune este sensibilă în cadrul Consiliului și în cadrul Comisiei. Ceea ce se discută astăzi uh, nu presupune să înțelegem ce strategie uh, în domeniul carbonului vom folosi în următorii ani, ci cum putem să ajutăm la închiderea unor mine de cărbun necompetitive. 2014 este un compromis, nu este o uh, poziție fermă a Comisiei, ci este o poziție rezultată de pe urma unui compromis și această dată uh, poate semnifica în cadrul Comisiei uh, că ne bazăm pe absența unui regulament după 2010. În concluzie, dorim planuri de reconversie industrială, mai ales pentru regiunile monoindustrializate, este o îngrijorare puternică din partea noastră. Apoi dorim să investim în industriile noastre, mai ales în industria energetică și în energiile regenerabile, energiile viitorului. Și apoi, un ultim punct, Dorim să ne asigurăm că uh, principiul poluatorul plătește este respectat și că atunci când se vor uh, da ajutoare de stat, uh, mai ales pentru însoțire de mediu și socială la închiderea minelor, uh, banii vor fi bine uh, folosiți. Practic, aceste ajutoare de stat uh, nu trebuie să uh, atingă decât sectoarele realmente necompetitive pentru o perioadă de tranziție dar nu vom uh, plăti pentru anumite profituri înregistrate din alte părți de uh, întreprinderi. Așadar, uh, am încercat să elimin puțin neînțelegerile din jurul acestui subiect și sper că asta va clarifica discuțiile pe care le vom avea. Arăvăi. Vă mulțumesc, doamna Matruel are cuvântul. Președinte, quizá mejor que hable antes o señor Enciu că hable... Domnul președinte, poate domnul Enșu ar trebui să vorbească primul pentru că este raportor din număr. Bine am înțeles, domnule Enciu întâi. Sunt uh, doamna Țicău, pentru că de fapt dânsa este raportoare din umbră, să scuze pentru absență și eu voi expune ideile dânsii. Uh, cărbunele este o, important, o parte importantă a mixului energetic. El este diferit folosit în Uniunea Europeană, aproximativ 30% medie, în Germania 40%, în România doar 7,2% pentru producerea energiei uh, electrice. Dar important este faptul că sectorul exploatărilor miniere de cărbune asigură 280.000 de locuri de muncă și acest lucru în special în zonele monoindustriale. Ă, în anul 2009, Uniunea Europeană în același timp a importat peste 116 milioane de tone de huilă pentru producția de electricitate și 25 de milioane de tone de cărbune coxificabil. Aceste importuri trag mult balanța comercială, în jos balanța comercială a Uniunii Europene. De aceea, Uniunea Europeană în mod normal trebuie să-și asigure o cantitate cât mai mare din necesarul propriu de cărbune. Fără acordul la acordarea ajutorului de stat, producția în Uniunea Europeană va scădea cu 20%, iar locurile de muncă, este clar, se vor reduce cu peste 100.000 de, mii de persoane. Ajutoarele de stat pentru cărbune au scăzut simțitor în ultimii ani, de la 6,4 miliarde de euro în 2003 la 2,9 miliarde de euro în 2009. Considerăm însă că ajutorul de stat pentru industria huilei este extrem de necesar pentru minele necompetitive, pentru că numai așa ele pot deveni competitive, neavând echipamente tehnice eh, moderne. Ajutorul de stat le-ar, le eh, permite retehnologizarea acestor instalații existente procesul de modernizare a instalațiilor și asigurarea competitivității industriei este însă un proces de lungă durată, nu se face peste noapte. De aceea, ă, pentru a permite modernizarea exploatărilor miniere vizate, vom solicita reducerea procentului de la articolul 3 litera F de la 33% la 10% și vom solicita decalarea termenului limită de închidere a minelor necompetitive de la 1 octombrie 2014 la 1 septembrie 2022, iar, perioada, iar uh, durata perioadelor succesive o vom uh, cere diminuarea ei de la 15 luni la 14 luni. Ideea de bază trebuie să fie că nu uh, a închide minele este important, ci trebuie să le ajutăm să devină competitive. Aș dori să adresez și o întrebare Comisiei o nelămurire, care este justificarea faptului că data de expirare a propunerii de regulament este 31 decembrie 2026. Vă mulțumesc, domnule președinte. Darf ich dann der Frau Rera Madurell das Wort geben? Atunci îi voi da cuvântul doamnei Madurel. Vă rog. Muy Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș vrea să vă spun că eu consider că ar trebui să existe aici o întârziere, o amânare până în 2020 pentru închiderea acestor mine, sau chiar 2022. Pentru că trebuie să evităm, să atenuăm efecte grave socioeconomice pe care le-ar atrage o închidere imediată în anumite regiuni ale Uniunii Europene în regiunile producătoare de cărbune, în care minele sunt uh, principala sursă de locuri de muncă. Există motive ecologice și de competitivitate care au fost invocate de unii colegi de Comisia Europeană pentru a justifica termenul 2014, dar trebuie să se țină cont de pierderea de locuri de muncă și de sărăcia care ar uh, urma dacă s-ar aplica acest criteriu de închidere în anul 2014 sau până în 2014, pentru că n-ar exista timpul necesar pentru a trece la reconversia necesară despre care a vorbit uh, raportorul și cu care sunt pentru totul de acord. Aș vrea să subliniez două aspecte. Cred că este necesar să se poată preconiza o tranziție a minelor spre uh, competitivitate și aș vrea să depun un amendament care să, prin care să cer ca statele europene uh, în ce privește cărbunele importate în Uniunea Europeană să respecte normele de mediu și sociale care împovărează cărbunele european. Cred că unul dintre costurile care trebuie acoperite de aceste ajutoare trebuie să se lege de investițiile în tehnologia care are ca scop să reducă emisiile de gaz cu efect de seră și de deci sprijin orice amendament în acest sens. Domnul Ghirac acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trei observații și o întrebare pentru comisie. Primul comentariu. Comisia Europeană vrea să profite de faptul că regulamentul temporar expiră. Nu știu cine poartă răspunderea pentru asta. În aparență, Comisia vrea să elimină tot mineritul din Europa. Cred că e o nebunie, e o abordare dogmatică, o prostie. Ceea ce în mod inevitabil ar duce la concurență neloială pe piața internă europeană. Și atunci întrebarea pe care doresc să o pun este de ce să nu mărim taxele vamale pentru cărbunele din țări terțe, pentru că ele sunt răspunzătoare pentru faptul că cărbunele european nu mai e competitiv, cărbunele lor este subvenționat. În Polonia am avut uh, lipsă de investiții. În prezent uh, Astăzi chiar un miner a murit în Polonia. Ne îndreptăm spre o situație în care va exista o lipsă de securitate a aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană. Aș vrea să știu ce are, care e obiectivul comisiei. Vreau să distrugă min. Domnul Piper, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul raportor a spus despre niște căi greșite pe care ar putea o lua această discuție. Eu vreau să mai adaug o astfel de cale. De ce a ajuns Comisia la aceste diferite reglementări din statele naționale. S-a trecut de la, datul, de la data de 2008 pentru Germania la 2014. ceea ce se plătește în această industrie a mineritului este o sumă mică care nu afectează deloc concurența. Și de aceea spunem Comisiei clar că uh, e din cauza uh, protecției climatice și ne dorim ca aceste tehnologii să fie schimbate. Însă, ce se va întâmpla în cazul în care o mină va fi închisă, atunci cărbunele de care avem nevoie va veni din alte țări, China sau Australia și dacă ne hotărâm ca în 2014 să le închidem, dar totuși acestea vor mai funcționa câțiva ani, din punct de vedere climatic, costurile cu transportul vor fi catastrofale. De aceea, pentru mine, acest argument nu e unul bun și e unul care ne constrânge să facem lucruri care nu sunt raționale din punct de vedere economic. Aș fi și eu pentru uh, anul 2018, s-a propus și anul 2022, însă ar trebui să rămână o posibilitate deschisă. Eu locuiesc la 10 km departare de o astfel de mină și din punct de vedere al concurenței, așa cum am spus, nu există influențe mari. Să zicem că în viitor vine un investitor, se interesează de această mină și spune că o va face competitivă în câțiva ani și va fi o șansă mare pentru concernul energetic din care investitorul face parte atunci e nevoie măcar de o posibilitate de finanțare, cel puțin pentru infrastructură, pentru eficiența energetică. Trebuie să fie permise astfel de lucruri, astfel încât investitorii să poată veni în sprijinul uh, minelor de cărbune. Cu privință la cei doi termeni, va trebui să vedem ce vom hotărâ. Domnul președinte, vă mulțumim. Urmează domnul Panie președinte. Achilievici. Rog, 2000... Domnule președinte, anul 2010 e ultimul an pentru regulamentul Consiliului. Scopul regulamentului respectiv a fost de a îmbunătăți competitivitatea minelor de cărbune neprofitabile și să garanteze securitatea aprovizionării cu cărbune. Cred că profitabilitatea e greu de definit, având în vedere situația de pe piață și contextul economic și social. Profitabilitatea poate să crească și să scadă. Eu vin dintr-o regiune minier, unde sunt mine de cărbune care produc 20% din electricitatea întregii țări, în conformitate cu comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlament din 2007, cărbunele va continua să reprezintă o parte importantă a securității aprovizionării cu energie în Europa în anii care vin. În următorii 40 de ani, cărbunele își va dubla ponderea și cărbunele în cele din urmă va reprezenta mai mult decât gazul natural și uh, țițeiul la un loc. Toate acestea în ciuda închiderii de mine de cărbune din Europa și a introducerii de surse regenerabile. Volumul de cărbune ars nu va suferi modificări. Cărbunele european va fi înlocuit de cărbune de import. Iată de ce consider că statele membre ar trebui să poată să continue să investească utilizând noi tehnologii pentru cărbune ca să reducă emisiile de dioxid de carbon, ceea ce va asigura această securitate a aprovizionării în statele membre și atingerea de ținte ambițioase în strategia Uniunii Europene pentru anul 2020. Mă gândesc în special la acest lucru. Uniunea Europeană conține state membre care se bazează pe cărbune pentru o mare parte a energiei de care au nevoie. Concluziile președinției la sfârșitul Consiliului European din martie 2007 a dat autonomie fiecărui stat membru să-și decidă propriul mix energetic. Aici se pare că statele membre sunt acum forțate fie să reducă, fie să elimine rolul cărbunelui în acest mix energetic. Ritmul trebuie și el adaptat la nivelul de acceptare pentru cetățeni și pentru țară pe ansamblu. Ultima propunere pe care vreau să o fac este aceea de a sugera ca închiderea însoțită de ajutoare să se prelungească până în anul 2020 ca parte a planului de închidere. La întâlnirea raportorilor din umbră, a fost clar că privim cărbunele ceva care vine din mine, care trebuie închisă. Și noi am insistat că mm, cărbunele nu se reduce la mine sau la minerit. Iată de ce am insistat pe lângă raportor de ce ar trebui incluse toate aceste elemente. Urmează colegul Ciacimakakis. Mulțumesc în primul rând raportorului Mulțumesc că a repetat părerile raportorilor din umbră. Este foarte clar că minele care nu sunt competitive, minele de cărbune necompetitive, trebuie închise. E o propunere pe termen lung, dar întrebarea e când se va ajunge la un final. Comisarul Almunia, cel care se ocupă de concurență, în propunerea sa, a ajuns până în anul 2020 și chiar mai mult, și acest lucru arată exact ceea ce ne spunea și domnul Piper, concurența nu e problema cea mai mare. E vorba de o chestiune politică care a fost răsucită și a răsucită. În multe state membre, S-a ajuns la diferite acorduri. Pentru Germania s-a stabilit anul 2018. Ca liberal nu am fost încântat de acest termen extins, însă acum așa stau lucrurile. Ne-am angajat, ne-am luat angajatul să facem acest lucru. Au reșit de tot felul de regulamente iar după aceea, după anul 2014, dacă acest termen este prelungit, se va ajunge și la, se va ajunge la costuri și mai mari. Și nu le putem explica acest lucru cetățenilor europeni, persoanelor impozabile. Cum le putem explica acest lucru? o creștere. În Germania se va întâmpla în mod complet, în alte țări, în Polonia, se vor găsi altfel de soluții mai inovative, astfel încât să fie în continuare competitive. În Germania acest lucru mi se pare mai dificil, însă se va ajunge la niște costuri foarte mari. O mină necompetitivă nu trebuie ținută în stare de funcționare. Vorbim de despre niște reguli care sunt absurde. Și nu vorbim aici doar despre aceste lucruri doar la nivel social. Este o temă, dar mai importantă e modernizarea în anumite țări, dar și de aceste costuri care se vor perpetua în viitor. Acum câteva zile ne-am bucurat când uh, în Chile uh, după mai multe luni, minerii care au fost blocați în subteran au văzut din nou lumina zilei. Această tehnologie vine din Germania și această tehnologie nu ar fi fost posibilă dacă în Germania nu ar fi exista, existat sprijin. Deci există un aspect de cercetare și inovație care nu trebuie neglijat. Acesta se suprapune în multe domenii și trebuie să vedem ce dorim să facem cu rolul nostru de lider pe piață, noi trebuie să nu, nu doar să importăm tehnologii, ci să ne folosim de tehnologii care aduc inovație până în anul 2020. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Ransdorf. Three points. Mulțumesc! că Doar trei puncte, domnule președinte. Mai întâi, trebuie să clarificăm ce înseamnă Competitivitatea. Competitivitatea nu e înțeleasă în general și deci trebuie să fac o pledoarie pentru o mai bună înțelegere a competitivității, care să fie înțeleasă în contextul uh, societății, nu doar în termeni financiari. În al doilea rând, trebuie să evităm ciognirea dintre diverse grupuri de lobby, pentru că unele dintre aceste măsuri ar putea să ducă la luptă între lobby-uri. Aș putea să mă refer la cazul închiderii minei de la Vorcută în anii 90. A fost influențată de lobbyurile petrolului și gazului, sub pretextul că acele mine de cărbune nu sunt competitive. Consecințele economice și sociale au fost dezastroase. Nu au mai fost locuri de muncă în regiune. O regiune foarte dificilă începește condițiile de climă și rata șomajului a crescut dramatic. Al treilea punct. Ce s-ar întâmpla dacă am aplica, aș spune, acest criteriu al competitivității la energiile regenerabile? Pentru că toate energiile regenerabile, niciuna dintre ele n-ar fi competitivă în aceste condiții și atunci, aș spune, uh, umblăm cu standarde duble. Nu e aceeași unitate de măsură. Ar merita să menționăm și faptul că unele forme regenerabile au un impact de mediu foarte negativ. Cum aș spune în cazul unor forme de gaz obținut uh, pe această cale. Cred că, în primul rând, trebuie să clarificăm noțiunea de competitivitate și aș spune că trebuie să investim dacă putem, pentru a îmbunătăți performanța acestor mine de cărbune. Performanța și în sensul condițiilor uh, pentru forța de muncă. Mulțumim. Acum, ca să nu greșesc din nou, voi da cuvântul comisiei. Doamna Leman, am pronunțat corect? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva precizări în legătură cu întrebările puse aici. Regulamentul actual care se aplică sectorului cărbunelui. 1407 din 2002 prevede el însuși că va expira la sfârșitul acestui an. Adică nu e ceva la inițiativa Comisiei ci se bazează pe acest text pe care Comisia îl propune pentru 2011, deci un text nou, după cum s-a subliniat de către raportor, în lipsa unui nou text, regulile generale în materie de ajutor de stat se vor aplica. Deci Comisia este conștientă de dificultățile cu care sunt uh, sau se confruntă acest sector. Iată de ce a făcut o propunere a venit cu acest proiect de regulament pentru a acoperi perioada de după 2010. În ce privește data cu 2026, e un studiu de impact uh, efectuat de comisie și în baza acestei evaluări de impact cu părerea diverselor părți interesate de care s-a ținut cont, Comisia a găsit un compromis în ce privește termenele limită, care ține cont atât de aspectele de mediu, cât și cele sociale, care sunt foarte importante în acest sector. Trebuie subliniat că ajutoarele date domeniului cărbunelui sunt ajutoare care nu sunt date altor forme de energie regenerabile și în această măsură se creează o anumită distorsiune și favorizează acest sector. Din acest motiv, acest gen de ajutor uh, operațional la închiderea minelor nu se poate acorda decât pentru o perioadă de tranziție și trebuie să fie în scădere, trebuie să fie degresiv. Nu știu dacă mai sunt și alte lămuriri necesare. Aș mai avea eu o întrebare. Ați spus că a existat Uh, o anchetă, o evaluare a impactului. Aceasta s-a făcut pentru anul 2018, e corect? Asta aș dori să știu, pentru că am auzit chestiuni diferite. În impact assessment, termenul limită era parcă 2018 și pentru aplicarea sau cererea pentru ajutoarele excepționale sociale și de mediu 2026. Merci, Monsieur Mulțumesc, domnul Jadot. Ultimul cuvânt. Da, pentru că s-a pus o întrebare de mai multe ori. Dacă regulamentul poate să se referă la ajutoare pentru investiții. Cred că e o uh, preocuparea permanentă a unei părți a membrilor acestei comisii să se transforme acest ajutor de stat în ajutoare pentru investiții. Ați putea clarifica la ce se referă acest regulament? Acest regulament se referă la ajutoare pentru funcționare ajutoare pentru producția minelor necompetitive, pentru închiderea lor în termenul 1 septembrie 2014 și, de asemenea, ajutoare excepționale pentru a însoți această închidere și ulterior, pentru că ajutoarele excepționale sunt posibile până în 2026, acest ajutor, să dă o listă ca anexă la proiectul de regulament și se referă la ajutoare pentru a compensa costuri de mediu și sociale. Spre o deosebire de regulamentul actual, acest regulament nu prevede ajutoare pentru investiții în sensul așa cum era în regulamentul actual pentru cercetare în uh, rezervele de cărbune, în zăcămintele de cărbune. E o parte a regulamentului actual care, din cât știm noi, n-a fost niciodată utilizată de către statele membre. Ok, ich bedanke mich herzlich. Bine, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Jardot. Doriți să luați cuvântul? Nu e o întrebare. Doream doar să spun că am ascultat cu atenție comentariile colegilor, că împărtășesc uh, preocuparea de a nu înlocui minele cu importuri. Iată de ce avem și un amendament conform care începând cu momentul în care există un ajutor pentru închiderea minelor, asta angajează statele să nu înlocuiască cu importuri și apoi cinstit. Am voința fermă de a nu lăsa, de a abandona regiune întregi. Eu vin dintr-o regiune care acum e un deșert industrial și știu ce înseamnă perspectiva de a te agăța de ajutoare de stat, crezând că industria o să dureze la nesfârșit, în timp ce în fiecare an se pierd locuri de muncă, sunt întreprinderi care se prăbușesc și trebuie să fim atenți să nu pierdem potențialul de bani publici care poate să existe în ce privește un sector, să nu îl pierdă și e un sector care în anumite cazuri, pentru anumite mine de aici, să nu dispară, să, nu se, să se utilizeze banii pentru alte perspective sociale în acele regiuni. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, le mulțumesc colegilor, în special colegilor care au rămas până acum și le urez o seară plăcută. Încă ceva. Când e termenul de depunere a amendamentelor? Joi la ora 12. Se pot depune doar în limba engleză. Mulțumesc! Thank you.